Ja, bonjour. Guten Nachmittag. Bună ziua tuturor. Vă urez bun venit la prima noastră ședință după încheierea vacanței de vară. De vară. Deja am avut parte de o ședință plenară foarte, foarte vie săptămâna trecută, prin urmare am uitat uh, cu toții liniștea vacanței de vară. Vreau să vă anunț că astăzi vicepreședintele DG Bugete este alături de noi, domnul Manfred Graf este, este aici, bun venit și așteptăm cu nerăbdare să colaborăm pe viitor. Domnul Graf îl înlocuiește pe domnul Tavern și dacă doriți, vă dau cuvântul acum, înainte de a trece la ordinea de zi. Uh, vă rog să, să interveniți dacă doriți. einer der Knöpfe führt ah. zum Mikrofon. Uh, thank you, Chairman, for welcoming me in your. Vă mulțumesc, domnule președinte pentru faptul că m-ați uh, prezentat comisiei. Astăzi este prima mea zi în noua mea funcție la Comisia Europeană. Prin urmare, nu cred că are sens să fac o declarație prea lungă. Vreau doar să vă spun că voi încerca, în măsura în care pot, să sprijin activitățile Comisiei uh, pentru Control Bugetar. Și sunt conștient de uh, responsabilitatea enormă a Comisiei pentru Control Bugetar a Parlamentului European în ceea ce privește implementarea bugetului european. Vă mulțumesc! Domnul președinte, vă mulțumim pentru aceste remarci introductive. Vă asigur că întreaga Comisie pentru Bugete vă urează bun, bun venit și se va bucura de a, posibilitatea oferită nouă de a continua activitățile uh, deosebit de fructuoase pe care le-am avut și în trecut cu Direcția Generală pentru Bugete. Vreau să vă atrag atenția asupra faptului că mâine, în ordinea de zi, am avea un vot pe marginea raportului doamnei Holmeier am auzit însă de la, comisia, de la uh, grupul ALDE că va mai trebui să fie purtate discuții pe marginea listei de vot a acestui raport. Se pare că s-au uh, operat uh, sau comis erori în uh, lista de vot uh, inițială. Am, încerpa, am întrebat secretariatul cum am putea proceda. Știu că Comisia Agri va vota uh, Uh, înaintea noastră. Deci dacă ar fi uh, să votăm acest raport, atunci votul ar trebui să aibă loc mâine, neapărat. Dorește să intervină cineva pe marginea acestui subiect? Uh, oare au existat astfel de probleme legate de lista de vot în toate grupurile sau putem vota mâine? Domnule Schilacakis. Ar fi bine să, să putem amâna votul. Vrem să ne asigurăm că lista de vot este într-adevăr perfectă și că ea arată așa cum ne dorim cu toții. Dar bine, totul depinde de, de când va avea locul, loc votul în Comisia pentru Agricultură. Domnul Owen. Mulțumesc. Dacă ar fi posibilă amânarea, atunci cred că majoritatea dintre noi vor fi de acord cu această amânare. Dar uh, cred totuși că ar fi bine să votăm mâine pentru ca opinia noastră să fie luată în considerare de Comisia pentru Agricultură. Domnul președinte, cred că ar trebui să evaluăm posibilitatea amânării. Dacă această amânare e posibilă, bine, amânăm, dacă nu, votăm mâine. Perfect. Această ședință a noastră, vă atrag atenția, este transmisă în direct pe internet. Beneficiați de interpretare în diferite limbi. Și acum putem să trecem la proiectul de ordine de zi. Începem cu punctul 3 aprobarea procesului de, uh, verbal al reuniunilor din 18, 19 iunie și 90 iulie. Există comentarii? Nu, se pare că nu. Prin urmare, adoptăm aceste procese uh, verbale și trecem acum la votarea electronică. Mai întâi de toate votăm raportul special numărul 3 2012, fondurile structurale. Raportor este domnul Jens Geier. Ähm, wir müssen ja elektronisch abstimmen. Ich schlage vor, dass Votăm pe cale electronică, prin urmare ar fi bine să testăm mai întâi de toată instalația. Deschidem votul. A votat toată lumea. În mod evident, nu. Lipsește un vot. Vă întreb dacă a votat toată lumea. Bine, închidem votul. 21 de persoane în prezente, dar nu a votat toată lumea. Vă întreb dacă nu funcționează toate consolele. Ba da, am descoperit problema. Bun, atunci putem să trecem la, la vot. Amendamentul 1. Cine e pentru? Vă rog să ridicați mâna. Cine e împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 2. Pentru? Cine e pentru? Cine e împotrivă? Cine se abține? Se adoptă. Amendamentul 3. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul, sau verificăm, spune domnul Președinte, verificăm amendamentul 3. Votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Respins. 11 voturi împotrivă, 10 pentru. Amendamentul 4. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Votul s-a deschis la amendamentul 4. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Se adoptă amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă amendamentul 7 și amendamentul oral al raportoriului. Trebuie să, citi,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 21 voturi pentru, 1 împotrivă. Îl felicităm pe domnul raportor și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre raportul doamnei Iliana Ivanova. Este vorba despre finanțarea, gestionarea și monitorizarea, etc. Amendamentul 2. Cine e pentru? Doriți să interveniți? Domnul Rubic. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doamna Holmeier mi-a cerut să retrag amendamentele legate de actele delegate 31, 36, 52, 69, 70. Secretariatul a, a primit deja o scrisoare din partea doamnei Holmeier și cerem încă o dată oficială retragerea acestor amendamente. Domnul președinte, vă mulțumim, domnule Rubic. Vă mulțumim pentru această informație. Vom avea grijă pe parcursul votului să nu votăm aceste amendamente retrase. Trecem acum la amendamentul 2. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 1 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 29 caduc, 30 la fel. Trecem la 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5 s-a retras, a fost retras. Amendamentul 33 acum, cu amendament oral, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 32 caduc, 28 retras, 34 de asemenea, 6 de asemenea, 3 retras de asemenea și trecem acum la amendamentul 35. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu e clar. Verificăm pe cale electronică votul la amendamentul 35. Votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Se adoptă. Văd că sunteți încă înceți. Trecem la 36. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 37 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 38 retras. 20. De asemenea, a fost retras. 39 vot pe părți. Prima parte, cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua, cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm. Verificăm pe cale electronică a doua parte de la amendamentul 39. A votat toată lumea. Atunci închidem votul. Respins. Și 40 a fost retras? Da? Nu, nu, nu, nu a fost retras. Trecem la amendamentul 40, ca adăugire. Cine e pentru amendamentul 40? Cine e împotrivă? Abțineri? Verificăm pe cale electronică. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Acum 41. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 42. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 7 a fost retras. Amendamentul 43 acum. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la amendamentul 44. Avem aici un Amendament oral. Cine e pentru amendamentul 44? Cine e împotrivă? Cine se abține? Se adoptă. 45 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm pe cale electronică. A votat toată lumea, votul s-a închis. Egalitate de voturi, prin urmare, amendamentul este respins. Trecem la 46 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm și aici. Amendamentul 46, pe cale electronică, așadar, votul s-a deschis. A votat toată lumea. Atunci închidem votul. Se adoptă. 47 devine caduc, amendamentul 8 a fost retras. Trecem la 48. Cine e pentru? Amendamentul 48, așadar, împotrivă, abțineri, se adoptă. 9 a fost retras, trecem la 49. Deci amendamentul 49, cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 50 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 10 pentru, împotriva, nu e clar, verificăm electronic. Votul s-a deschis la amendamentul 10. A votat toată lumea. Atunci închidem votul. Era mai clar votul decât uh, mi-aș fi putut eu imagina. Îmi cer scuze. 51 a fost retras sau, sau rămâne? 51 vă întreb. Rămâne. Rămâne cu amendament oral pe care l-ați uh, primit în scris. Cine e pentru amendamentul 51? Cine e împotrivă? Abțineri. Se adoptă. și 8 acum. Cine e pentru? Împotrivă? Cine se abține? Verificăm. Vot electronic la 58. Haben alle abgestimmt, dann schließe ich die... Închidem votul. Se adoptă. 52 acum. Cine e pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. 11 a fost retras, trecem la 12. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 53 acum, cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 54 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, nu e clar, verificăm prin vot electronic. Votul privește amendamentul 1. A votat toată lumea, închidem votul atunci, se adoptă. 55 a fost retras? Nu. Atunci trecem la 55. Cine e pentru? Împotriva. Abțineri. Respins. 56 pentru. Împotriva. Abțineri. Respins. 57 pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu e clar. Verificăm din nou. A votat toată lumea. Atunci închidem votul. Respins. 59 acum. Cine e pentru 59? Cine e împotrivă? Cine se abține? Respins. 60 a fost retras. 61 urmează să fie votat. Cine e pentru 61? Cine e împotrivă? Abțineri. Respins. 62 acum. Pentru? Deci cine e pentru 62? Cine e împotriva acum? Abțineri? Cred că trebuie să verificăm uh, prin vot electronic. Wer hat noch nicht abgestimmt, dann schließe ich. Votul s-a închis. Se adoptă. Următorul devine caduc. și cel care îl urmează pe acesta. Ok. Um, dann geht's weiter mit... Atunci trecem la 64, care a fost retras, însă și 65 de asemenea și 24. Deci trecem la amendamentul 15 acum cu amendament oral al raportoarei. Cine e pentru amendamentul 15? Cine e împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 16. Cu amendament oral? Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Mm-hmm. This one or the one, the revised? This one. Mm-hmm. Not the revised one.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 unor neglijențe, uh, uh, procentul de reduceri ar trebui să fie de 1% și uh, cam atât. Domnul președinte, dacă doriți uh, explicații, vă rog să-mi spuneți. Dacă, sunteți, dacă aveți obiecții, atunci uh, puteți să-mi spuneți de asemenea. Văd că nu aveți, prin urmare putem să votăm acum acest amendament uh, 16 cu amendamentul oral. Cine e pentru, cine e împotrivă, cine se abține. Respins. Nu, mai bine verificăm. 66. Am alea abgestimt. A votat toată lumea. One beer. Mm. Not by the chair. Budgetary control. <laughs> ja, es ist manchmal nicht ganz einfach, also ich lasse. Da, nu e întotdeauna foarte, foarte ușor, dar și de aceea optez pentru verificări. Trecem la următorul, care a fost, de fapt, retras. Trecem acum la 67. Cine este pentru? Cine e împotrivă? Cine se abține? Bun, atunci îl adoptăm. 18 a fost retras. 68. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 69 a fost retras. 70 la fel. 71 acum. Dar doar dacă 70 este adoptat. Nu, îl, îl votăm pe 71, spune domnul președinte. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu a fost clar? Încă o dată. Cine e pentru? Haideți să, să optăm pentru votul electronic, măcar știm un lucru. Deci votul electronic s-a deschis. Votul s-a închis. Vă rog frumos să, să ridicați mâinile, pentru că dacă nu o faceți, nu o să-mi dau niciodată seama care sunt intențiile dumneavoastră. Trecem la 72 acum. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 26 acum. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 19, două părți. Prima parte, cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua, cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Verificăm pe cale electronică votul la partea a doua. Am ale abgestimt? A votat toată lumea? Wenn alle abgestimmt haben, schließe ich die Abstimmung. Închidem votul. Respins. 21 cu amendament oral. Trebuie să-l prezentăm pe acest amendament oral sau le-a fost trimis deja colegilor? A fost trimis. Prin urmare, putem vota cine e pentru, cine e pentru amendamentul 21, Cine e împotrivă? Cine se abține? S-a decis, se adoptă. 22 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Verificăm amendamentul la, uh, votul la amendamentul 22. Deci 22. Votul s-a închis. Respins. Trecem la amendamentul 27. Avem și un amendament oral. Votul este unul pe părți. Votăm prima parte. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Cine e pentru? Cu amendamentul oral, această a doua parte. Și cine e pentru? Domnule Rubic, a fost cumva retras? Nu, n-a fost retras. No, in amendment 27, Mrs. Holmeyer... La amendamentul 27, doamna Holmeier, Holmeier încearcă să șteargă partea centrală. Dar o, o astfel de ștergere poate fi operată doar prin intermediul unui amendament oral. deci ștearsă cu un amendament oral. Dacă nu e ok, atunci putem retrage, spune domnul uh, Rubic. Intervenție fără microfon. Mm-hmm.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 a, ca totul să fie în regulă, trebuie să votăm amendamentul oral propus de doamna Holmeier, așa sunt eu uh, informat. Adică trebuie să votăm prima și ultima propoziție. Deci, proper account should be taken of this și restul se șterge. Amendamentul oral al doamnei Holmeier implica practic ștergerea a tot ce e în partea centrală a amendamentului, a paragrafului, mai puțin ultima propoziție. Dacă sunteți de acord cu această propunere a doamnei Holmeier, bine, dacă nu, votați nu. Deci cine e pentru acest amendament oral, cine e împotrivă, cine se abține, haideți să verificăm pe cale electronică, votul s-a deschis. A votat toată lumea, votul s-a închis atunci. Da, se adoptă. Partea a treia, a treia acum. Cine e pentru? Vă rog, ridicați mâna. Cine e împotrivă? Vă rog să vă implicați mai activ. Deci cine e pentru partea a treia? Cine e împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem acum la votul final pe cale electronică. Vot electronic, așadar, Votul s-a deschis. A votat toată lumea. Bine, atunci pot închide votul. 20 de voturi pentru, 2 împotrivă. Prin urmare, nu putem decât să o felicităm pe doamna raportoare. Acesta fiind spusă, putem trece la următorul uh, raport ce trebuie să fie votat. Raportul domnului Tamaș Dolci. Amendamentul 18. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 19 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 20 acum pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 21 pentru? Împotrivă? Abțineri? se adoptă. 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 3 pentru, împotrivă, se adoptă. 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 5 devine caduc. 23 de asemenea. 6 a fost retras. Trecem la 7. Cine e pentru amendamentul 7? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 8 pentru, împotrivă, abțineri, Respins. Dar verificăm. Vot electronic la amendamentul 8. Wer ist, äh, es ist geschlossen. Votul s-a închis. Respins. 25. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Dar verificăm. Vot electronic la 9, așadar. Die elektronische Überprüfung ist abgeschlossen. Votul a fost închis. Respins. 26 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 10 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 27 devine caduc. 28. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 29 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 30 pentru.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 Trecem la votul final al avizului astfel modificat. vot electronic. Votul s-a deschis. A votat toată lumea? Atunci închidem votul. Se adoptă. Îl felicităm pe domnul raportor. Am încheiat sesiunea de vot pe care o aveam în ordinea de zi a ședinței de astăzi și putem trece, prin urmare, la următorul punct de pe ordinea de zi. Ja. Wir kommen damit zum nächsten Tagesordnungspunkt. Vă spuneam că trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre punctul numărul 7. Avem aici un raport interimar, intermediar în vederea sau cu privire la obiectivele și interesele pe care comisia noastră le urmărește în contextul discuției cu privire la cadrul financiar multianual. Raportor este Jan Mulder. Vreau să anunț Comisia în acest context că în dimineața aceasta am avut posibilitatea de a mă întâlni cu domnul uh, Van Rompuy. Am avut un schimb de opinii cu privire la eficiența costurilor și economisirea fondurilor europene. Bineînțeles că eu am vorbit despre descărcarea de gestiune a Consiliului Vroiam să aflu care este poziția domnului Van Rompuy și vreau să-l informez pe domnul Van Rompuy cu privire la dorința noastră de a vedea lucrurile mișcându-se. Suntem, nu-i așa, de părere că și uh, Consiliul ar trebui să facă obiectul unei uh, proceduri de descărcare de gestiune. La gestiunea partajată, noi considerăm, de asemenea, că statele membre ar putea, de asemenea, contribui la descărcarea de, de gestiune. Am prezentat în cursul acestei uh, întâlniri uh, ideea conform căreia declarațiile anuale și rezumatele anuale ar putea fi impo- imp- fi instrumente importante în uh, întregul context al procedurii de descărcare de gestiune. Vă asigur că discuția cu domnul Van Rompuy a fost una foarte fructuoasă. Acestea fiind spuse, îi dau cuvântul domnului Ian Mulder. Thank you, uh, Chair. I don't have to uh, add. Mulțumesc, domnule președinte. N-am de adăugat foarte multe Împreună cu uh, domnul Canfield, din câte știu, nu avem încă rezultate concrete și nu putem uh, discuta în detaliu. De aceea am să subliniez și eu ce ați spus și dumneavoastră. Cred că 80% dintre fonduri sau mai mult uh, sunt uh, administrate de uh, statele membre. Am uh, Uh, prevăzut în uh, regulament uh, obligații de raportare și Comisia trebuie să ne transmită rapoarte anuale. Acestea ar trebui să fie, să fie făcut, puse la dispoziția membrilor Parlamentului, ceea ce nu s-a întâmplat până acum. Comisia va, a promis că va rezolva acest lucru începând cu anul viitor. Vom studia cu atenție aceste rapoarte. Însă comisia noastră își dorește ca uh, cineva din statele membre să își asume răspunderea politică pentru cheltuirea acestor fonduri. Vrem ca Comisia, deși acest lucru nu, este, nu figurează în regulamentul financiar, ca dacă un stat membru își asumă printr-o declarație politică responsabilitatea și dacă Curtea Europeană de Audit și Curtea, statele naționale de audit confirmă uh, rezultatele acestor uh, rapoarte, să se poată recurge la o uh, relaxare față de aceste uh, state membre. Această comisie trebuie să utilizeze mai mult uh, aceste declarații pe proprie răspundere din partea statelor membre și să avem grijă să încurajăm pe cei care se conformează regulamentelor financiare și să îi putem și constrânge pe cei care nu le respectă. Domnul președinte, vă mulțumim. Vreau să vă atrag atenția asupra faptului că alături de noi se află astăzi uh, coraportorul din Comisia pentru Bugete, domnul Calfin. Știți prea bine că Comisia Cont și cooperează foarte strâns cu Comisia uh, Bugete și tocmai de aceea nu aș putea astăzi uh, să nu-i acord cuvântul, să nu-i dau cuvântul domnului Calfen. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Sprijin uh, ceea ce a sugerat domnul Mulder în avizul Comisiei dumneavoastră Vorbim despre acest lucru de multă vreme și cred că este momentul cel mai potrivit să facem aceste propuneri. Vă mai rețin atenția câteva momente pentru a vă a aduce la conștiință procedura. Va avea loc un Consiliu extraordinar pe 22 noiembrie care se va concentra pe discutarea cadrului financiar multianual. Sper că acest uh, Consiliu Extraordinar va grăbi uh, sfârșitul uh, negocierilor bazei juridice interinstituționale avem câteva sugestii foarte importante pentru acest acord, inclusiv cele referitoare la flexibilitate, la responsabilitate politică, la acele declarații politice la nivel național și cred că este momentul să începem negocierile uh, propriu-zise și să includem aceste propuneri în poziția Parlamentului la aceste negocieri. Cred că și aceste propuneri vor fi uh, binevenite și la Comisia pentru Buget a Parlamentului. Mulțumesc, domnule Calfin, spune președintele. Mai dorește cineva să ia cuvântul acum? Das scheint nicht. Mai dorește cineva să intervină? Nu, se pare că nu. Atunci putem încheia discuția pe marginea acestui uh, punct. Data de depunere a amendamentelor, data limită, este 21 septembrie, ora 12. Trecem așadar la foarte importanta temă a combaterii comerțului ilicit cu produse din tutun. Vreau să vă întreb mai întâi de toate dacă raportorul ar trebui să fie cel care intervine mai întâi sau reprezentantul OLAF ar trebui să ia cuvântul întâi de toate sau reprezentanții organizațiilor uh, care luptă pentru sănătatea publică. Nu, doamna Hoffman de la OLAF este cea asupra căreia au căzut zarurile și vă rog să ne informați cu privire la starea de fapt. Ja, vielen Dank, äh, Herr Vorsitzender. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi de toate, permiteți-mi să mă prezint, pentru că, iată, mă aflu în fața dumneavoastră într-o nouă funcție. Am devenit uh, directoare pe politici la OLAF în uh, luna iunie. Înainte de această numire eram responsabilă pentru relația OLAF cu Parlamentul European și de asemenea cu comisia dumneavoastră. Deci știu prea bine cât de angajată este comisia cont în uh, acest proces întreg de combatere a comerțului il- ilicit. Acesta fiind spuse, nu pot decât să vă spun uh, că sunt foarte încântată de faptul că voi putea colabora cu dumneavoastră și pe viitor în noua mea funcție. Acum permiteți-mi să trec la engleză. This protocol, which is the protocol to eliminate illicit E vorba de protocolul pentru eliminarea comerțului ilicit cu produse din tutun în uh, cadrul Convenției Cadru privind controlul uh, produselor din tutun. Într-adevăr, negocierile sunt destul de avansate și vrem să vă oferim o privire de ansamblu asupra celor uh, analizate până acum. Olaf a fost însărcinat să negocieze protocolul în cadrul uh, acestui uh, for internațional. Am pregătit o prezentare PowerPoint pentru dumneavoastră și aceasta va fi uh, ținută de colegul din stânga mea, care este director pentru investigații, anchete la OLAF. El se ocupă de anchetarea Uh, cazurilor de comerț ilicit cu tutun uh, de 18 ani și anul acesta a devenit adjunctul meu. Este cel mai în măsură să facă această prezentare pentru că a fost prezent de la început la negocierile pe marginea acestui protocol, reprezentând OLAF, Comisia și Uniunea Europeană până la urmă la uh, cele cinci întâlniri uh, internațională cu privire la acest protocol. Cred că această prezentare PowerPoint va face lucrurile foarte clare și sper că va convine această metodă. Mulțumesc, doamna Hoffman, pentru introducere. în numele comisiei noastre și în numele meu personal vă felicit pentru uh, această numire în funcție, uh, această avansare, promovare până la urmă. să punem la punct uh, aspectele tehnice și vom continua imediat. Okay. Mr. Mm-hmm. Rum, okay. the floor is yours. Thank you. Welcome here on this. Aveți cuvântul. Vă urez uh, bun venit. Mulțumesc! Bună ziua tuturor! Am să vă fac o prezentare foarte subcintă a negocierilor privind această convenție de control al comerțului cu produse din uh, tutun. Protocolul Convenției cadru privind uh, controlul produselor din tutun, FCTC, cum este cunoscut, a început să fie negociat în 1999. Finalizarea lui a avut loc în 2003 și acesta a devenit uh, legislație internațională pe 27 februarie 2005. De atunci a devenit uh, unul dintre tratatele cel mai rapid adoptate și îmbrățișate de uh, statele membre ONU. Acest uh, protocol uh, pune la dispoziție un uh, cadru amplu de măsuri de control și a fost ratificat de 176 de părți. E vorba de state membre ale Uniunii Europene, toate statele Uniunii Europene au ratificat această convenție și Comisia, care este și ea parte la această convenție. Articolul 15 al acestei convenții se referă la produsele, la uh, comerțul ilicit cu produse din tutun, Veți întreba ce caută această prevedere într-un tratat uh, al Organizației Mondiale a Sănătății. E bine, sunt foarte multe aspecte legate de sănătate în uh, relație cu comercializarea produselor din tutun. Pe de altă parte, uh, mai sunt și aspectele legate de um, măsurile de protecție, precum etichetarea și uh, indicațiile uh, care apar pe pachetele de țigări, interdicțiile de comercializare către minori și așa mai departe. Din partea Comisiei, participant la negocieri este Directoratul General Sanco, Gestionarea acestei convenții este realizată de o conferință a părților semnatare care se întâlnește de două ori pe an. În 2006, această conferință a decis înființarea unui grup de experți care să um, elaboreze un protocol standard. Pentru că am crezut că din, din convenția inițială, din protocolul inițial, um, lipseau anumite formulări coercitive s-a decis să se realizeze acest protocol. În 2006, vă spuneam, a fost înființat acest uh, grup de lucru din uh, membrii ai Organizației Mondiale a Sănătății. Am condus acel grup. Am avut deja două întâlniri în 2006, iar în 2007 la a doua conferință a părților, COP2, la Bangkok, am prezentat acel protocol uh, standard și s-a decis atunci să se înființeze un uh, organism internațional de negociere. Prima sa întâlnire a avut loc la Geneva. Fostul meu uh, șef, Ian Walton George, uh, director la Olaf, uh, a fost ales președinte al acestui organism internațional de negociere. Un privilegiu pentru Uniunea Europeană și pentru Comisie. Am avut atunci uh, cinci întâlniri al acestui organism internațional de negociere și vă spun că nu a fost ușor pentru că e nevoie de consens asupra textului la care lucrăm și uneori opiniile prezentate sunt foarte diferite. În afara acestor întâlniri s-au mai uh, făcut eforturi în diverse grupuri de lucru, ceea ce a condus la o grăbire a procesului de negociere. Rezultatele celei de-a cincea întâlniri, care au avut loc în martie-aprilie anul acesta, de fapt, principalul rezultat este că s-a ajuns la un acord asupra unui text final, ceea ce ne privește pe noi, uh, contribuția majoră a Uniunii Europene a fost uh, cea care se referă la articolele privind uh, tranzitul de produse din tutun. Și cerința expresă ca producătorii de mm, țigarete sau alte produse din tutun să fie licențiați, să fie autorizați. Există țări în lume unde nu ai nevoie de o astfel de autorizare și acestea vor trebui să introducă legislație care să reglementeze acest lucru. Legislația în acest sens există în uh, Uniunea Europeană, iar sistemul uh, european funcționează. mai există o problemă foarte importantă privind producătorii și furnizorii de produse din tutun. Aceștia trebuie să știe cui vând. Poate că pare evident, dar în anchetele noastre de-a lungul anilor am întâlnit situații în care un producător din Elveția, de exemplu, vindea către o companie elvețiană, dar acea companie era de fapt o firmă de apartament iar acel individ care conducea firma realiza în jur de 200 de milioane de dolari anual fără să facă nimic. Banii pe care acesta îi plătea firmei producătoare de țigarete erau în formă lichidă, se făceau plățile cu sacoșa, practic. Iar aceste practici trebuie combătute, ele trebuie să dispară. Acum, trasabilitatea produselor din tutun. Am vorbit foarte mult despre acest lucru și e un aspect foarte important pentru Uniunea Europeană. Atunci când sigările sunt confiscate, trebuie să putem să stabilim de unde provin, pentru că acest lucru e foarte important pentru anchetatori. Dacă există o companie suspectată că um, deviază traficul uh, de țigarete, acest, această companie trebuie să poată fi identificată. Trasabilitatea înseamnă că producătorul trebuie să poată urmări produsele pe care le pune pe piață până la vânzarea lor către consumatorul final și trebuie să poată să identifice produsele pe care le pune pe piață. Atunci când avem o captură, de exemplu, putem, trebuie să putem identifica nu atât cine le-a produs, ci și lanțul de comercializare prin care ele au fost uh, pe care l-au parcurs. De asemenea, măsurile de siguranță, aportarea tranzacțiilor suspecte sau măsurile contraspălării banilor sunt foarte importante. De exemplu, dacă are loc o tranzacție în Germania către o companie finlandeză, această tranzacție trebuie făcută în euro pentru a evita utilizarea companiilor offshore, a firmelor fantomă și așa mai departe pentru a ascunde această tranzacție, pentru a disimula traseul banilor, pentru a evita plata taxelor. Vânzările prin internet. Iată o altă problemă foarte delicată pentru că e o problemă mare, vânzarea ilegală de tutun pe internet. Cred că singura modalitate prin care putem uh, controla acest fenomen ar fi să interzicem vânzările angro pe uh, internet. Unii au fost uh, pentru păstrarea comerțului pe internet, alții au fost total împotrivă, însă am ajuns la concluzia că și internetul trebuie să se supună la toate prevederile uh, acestui protocol. E vorba de măsurile contra spălării banilor, de toate cele uh, de care vă vorbeam alinaur. Sunt probleme cu vânzarea pe internet. De unde știi cui vinzi acele produse? Dacă e vorba de o companie reală, dacă e vorba de o companie fantomă. Mai sunt și acele zone libere. Și acestea sunt foarte problematice în ceea ce privește traficul de uh, tutun. Nu avem control în aceste zone libere, pentru că de-aia se și numesc zone libere, că nu există control vamal acolo. Unele dintre părțile în negociere au vrut o interzicere totală a acestor uh, zone, dar conform Dar uh, acest lucru s-a dovedit a fi imposibil, pentru că, de exemplu, numai în Emiratele Arabe există 17 uh, producători de uh, produse din tutun numai în zone libere. A trebui ca prevederile privind trasabilitatea și controlul să fie aplicabile și acestor producători. se întâmplă ca, de exemplu, din Dubai să plece un container cu 200 de baxuri de țigări și 20 de cutii de cămăși, iar când ajung în Uniunea Europeană o să fie doar cămăși. Frauda este uriașă în acest uh, caz, iar Uniunea Europeană, sprijinită de mai multe alte părți, a insistat și a reușit să se interzică exportul produselor din tutun amestecate sau la, în același ambalaj cu alte produse, ceea ce ne face să facem progrese uriașe în lupta împotriva comerțului ilegal. Vânzarea în zonele duty free, în magazinele duty free, iarăși a fost o mare problemă Am ajuns însă la un compromis și anume acela ca magazinele duty free să se supună tuturor prevederilor din acest protocol, cum vă spuneam, trasabilitate și așa mai departe. Sperăm ca aceasta să fie o soluție pentru controlul acestor uh, zone uh, libere de taxe. În ceea ce privește Infracțiunile penale, extradarea și așa mai departe, iarăși vă imaginați că nu a fost ușor de negociat. Am uh, utilizat legislația în vigoare la nivelul ONU în ceea ce privește crima organizată. Din perspectiva noastră, acest proiect de protocol uh, realizat de organismul uh, de negociere internațional poate fi considerat un uh, rezultat foarte bun pe care l-am obținut. Două dintre articole sunt în special foarte bune și vă vorbeam despre trasabilitate, despre urmărirea acestor produse. Vă spuneam, e esențial să știm de unde vin și unde se duc produsele. Iată o captură uh, din Spania, din urmă cu câțiva ani. Ea este foarte ilustrativă. Vedeți că este un camion cu hârtie igienică oprit pe drum. După ce am examinat cu atenție încărcătura, iată că de fapt erau țigări. Erau 80 de milioane de țigarete în acel camion. Știu că poza nu e foarte clară, dar vedeți câteva um, inscripții pe cutiile de carton. Noi luat legătura cu uh, producătorul, cu Winston-Salem din Statele Unite, ne-au spus că da, într-adevăr, sunt produse de ei, ne-au spus și la ce oră au fost făcute acele țigări ne-au spus și cine era șef de tură în ziua respectivă, dar n-au putut să ne spună cui au vândut acele țigări. De aceea e foarte importantă trasabilitatea, de aceea e esențial să putem urmări produsele pe parcursul lanțului comercial. Trebuie să putem face această um, urmărire până la fiecare pachet de țigări. Unii spun că ar trebui să ne oprim la nivelul uh, cutiilor de mari dimensiuni. Dar uh, aici, vedeți la ce nivel s-a adus cu contrabanda. Aici, în uh, acest uh, furtun, sunt disimulate pachete de țigări. Deci noi trebuie să mergem până la nivelul unui pachet de țigări. Iată câteva fotografii, dar vă spun că sunt capturi de milioane de bucăți. Acum capitolul zonelor libere, vă spuneam ce probleme avem în legătură cu anumite zone libere, Singapore, Emiratele Arabe și Filipine, ca să menționez doar câteva. Și am să vă dau și un exemplu de amestec al țigărilor cu alte produse și cât de important este să eliminăm această practică. Această navă a venit din Filipine în Irlanda, într-un port uh, Irlanda. O să ziceți, nu e Irlanda că e senin uh, cerul, dar vă asigur că e un port la uh, nord de Dublin. Acest vas pretindea că transportă uh, cereale pentru furaje. Vedeți cum erau depozitate vame și care au examinat încărcătura nu au văzut nimic anormal, însă la o examinare mai atentă vedem țigările. 120 de milioane de bucăți, o valoare de piață de 42 de milioane de euro. Deci vă imaginați ce organizație uh, infracțională Bogat a reușit să pună la uh, punct acest uh, trafic de tutun ilicit. Și ce profitul uriaș ar fi făcut? Aceste uh, mărfuri au fost declarate ca furaje pentru animale. Sigur că nu s-a declarat contrabanda. Acea zonă liberă din Filipine a fost utilizată pentru a amesteca, pentru a ascunde țigările în acei saci. Iată încă câteva fotografii de la descărcarea acelui vas. Următorii pași, uh, următoarea întâlnire COP5 va avea loc la Seul în Republica Corea între 12 și 17 noiembrie, unde vom uh, sperăm uh, să adoptăm acel protocol. Iar pașii procedural pentru adoptarea protocolului sunt următorii. Adoptarea de către conferința părților, textul protocolului să fie depus la secretariatul general, la secretarul general ONU, protocolul să fie semnat și uh, apoi uh, pe baza deciziei Consiliului, uh, încheierea acestui protocol va fi efectuată cu uh, consultarea Parlamentului European. Urmează ratificările. Uh, aprobarea confirmărilor oficiale, intrarea în uh, vigoare la 90 de zile după ce au fost primite 40 de instrumente de ratificare, o majoritate. Deci vom avea încă o conferință a părților care va stabili o întâlnire, o adunare generală a părților semnatare, unde se va uh, a adopta oficial acest uh, protocol. Credem că acest protocol va avea un impact uh, în valoare de 10 miliarde de euro pe an, um, bani economisiți la bugetele statelor membre sau adăugați la bugetele statelor membre. Am să mă opresc aici. Vă mulțumesc. Thank you very much, Mr. Rowan, for that very interesting overview. Vă mulțumim pentru această prezentare privind situația actuală. Înainte să le dau cuvântul membrilor, aș dori să le urez uh, bun venit domnului Iani Criton, membru al Curții de Conturi Europene. Este întotdeauna o onoare pentru noi să primim la reuniunile noastre un membru al uh, Curții de Conturi pentru că este astfel uh, scoasă în relief buna noastră colaborare. Vă urăm bun venit! Acum îi dau cuvânt, le dau cuvântul uh, membrilor dacă au întrebări sau declarații de făcut în legătură cu prezentarea. Mai întâi de toate, domnul Gaier. Mai întâi de toate, uh, vreau să vă felicit pentru acest rezultat excepțional. Paguba săvârșită este enormă, 10 miliarde, nu așa, o sumă enormă. Din informațiile mele, Paguba ar fi de 9 miliarde la nivelul bugetelor uh, naționale și 1 miliard la nivelul bugetului european. Iată, odată cu intrarea în vigoare a acestui protocol, uh, pagubele acestea vor fi uh, de domeniul trecutului. O veste foarte bună, nu doar din perspectiva combaterii activităților ilicite, ci o veste bună și din punct de vedere financiar, nu e așa? Pentru că, iată, ne, ne certăm în ultima perioadă de, pe tema cadrului financiar multianual, ne dăm seama că avem nevoie de din ce în ce mai mulți bani și iată că acest pro- protocol ne-ar oferi un miliard în plus la bugetul Uniunii Europene, ceea ce ar însemna de asemenea o reducere pot- posibilă a contribuțiilor statelor membre la bugetul uh, european. Un succes, nu-i așa? Ce vreau eu să vă întreb? Vreau să vă întreb dacă organismele vamale din statele membre vor putea să fie informate cu privire la acest protocol suficient de repede pentru a implementa cât mai curând cu putință prevederile protocolului. Deci vreau să vă întreb, uh, prin urmare, dacă sunteți de părere că la nivel național se va putea folosi cât mai curând cu putință uh, Uh, acest uh, protocol și care este imaginea legată de aspectele tehnice. Ne oferiți o mulțime de date cu privire la traficul crescând de produse din tutun în uh, Uniunea Europeană. Îmi dau seama că cu siguranță există organisme specializate care încearcă deja să combată aceste, acest comerț ilicit și vreau să mă întreb dacă aceste noi poveri administrative legate de punerea în aplicare a uh, prevederilor noului protocol, pro, protocol vor putea fi uh, depășite rapid de organismele naționale. Vă mulțumesc, nu știu cine ar putea răspunde la această întrebare. Domnul Ron. Thank you. Um, the first... Vă mulțumesc. În primul rând, uh, v-ați referit la ratificarea de către statele membre Uh, după cum am spus, toate statele membre au ratificat uh, protocolul. Ne mai, uh, mai e nevoie de timp pentru a publica protocolul în toate statele membre. Dar un aspect legat de textul protocolului este că o mare parte din cerințe sunt deja puse în practică în Uniunea Europeană. Spre exemplu, articolul 9a uh, privind uh, existența uh, documentelor. Fie că e vorba de taxe sau de alte aspecte, aceasta este o regulă, păstrarea unor registre în Uniunea Europeană. În ceea ce privește detectarea și urmărirea a fost deja aplicat uh, în cazul celor patru acorduri cu producătorii. Deja se detectează și se urmăresc uh, contrabandiștii în Uniunea Europeană. Și pentru statele membre nu ar trebui o, să fie o problemă ratificarea protocolului în acest punct de vedere. Dar părțile de-abia acum uh, încep să își pună în ordine uh, Um, toate aspectele, pentru că mare parte uh, din uh, contrabandă provine din afara Uniunii Europene. Mulțumesc, spune domnul președinte. Acum uh, ia cuvântul doamna Ivanova. Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru că următoarele două puncte de pe ordinea de zi sunt legate de programul Hercule. Aș dori să vă pun o întrebare. A fost o prezentare foarte interesantă, foarte folositoare pentru noi. Ce părere aveți de eficiența programelor comunitare de com în ceea ce privește combaterea activităților ilicite despre care ați vorbit? Programul Hercule funcționează pentru că, voi da doar un exemplu, scannerele sunt foarte folositoare. Ele costă peste 3 milioane de euro fiecare Programul Hercule uh, le oferă statelor 50% din finanțare pentru aceste aparate. Nu știu câte scanere au fost cumpărate, astfel de detalii nu le-am la cunoștință, dar știu că multe state membre care nu aveau scanere le-au cumpărat și deja au obținut rezultate tangibile în combaterea contrabandei. Doriți să mai interveniți în timpul uh, discuției? În jumătate de oră, uh, în timpul audierii, vom vorbi despre programul Hercul. Dacă vreți să luați cuvântul, puteți și acum. What uh, um, uh, Austin just said. Vă mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește asistența tehnică pe care o oferim statelor membre, uh, Cred că până acum am cofinanțat vreo 21 de scanere și, uh, în general, feedback-ul pe care îl primim din statele membre este unul uh, pozitiv. Se pare că scanerele sunt o poveste de succes, e nevoie de mai multe și acum discutăm cu statele membre pe tema impactului utilizării scanerelor. Important pentru noi este următorul lucru. În momentul în care cofinanțăm anumite acțiuni sau anumite instrumente, atunci cerem feedback din partea statelor membre cu privire la, aceste, la toate aceste măsuri cofinanțate. Ja, vielen Dank. Domnul președinte, mulțumim. Urmează domnul Patstas. Ja, ik, eh, ik dank uh, u uh, voor uw uh, omstandige uitleg. We, we hebben in het Vă mulțumesc pentru prezentare. Am uh, colaborat deja și în trecut în acest domeniu, dar și în alte domenii. Aș dori să vă mulțumesc din acest punct de vedere. Știu că OLAF are succes în combaterea acestui tip de criminalitate, care aduce prejudicii mari bugetelor statelor membre. Aș dori să vă pun uh, o întrebare. Pe lângă protocolul despre care am vorbit, ați putea să ne vorbiți despre ceea ce s-a întâmplat recent în legătură cu marii producători de țigarete care participă la acest comerț ilicit cu țigarete? Puteți să ne oferiți informații legate de anchetele în curs? Okay, ladies and gentlemen, dear colleagues, let's uh, continue. Doamnelor și domnilor, stimați colegi, să continuăm cu ordinea de zi. Eram la punctul numărul 8. Înainte să încheiem acest punct, întrebarea mea este următoarea. Vom intra în detalii uh, referitor la Hercule 3, la următorul punct de pe ordinea de zi. La acest punct vă mulțumesc uh, tuturor pentru prezentarea negocierilor inter internaționale. Din punctul meu de vedere, Olaf negociază numele Uniunii Europene. Aș dori să vă întreb ce trebuie făcut uh, în Uniunea Europeană pentru a ajunge la un rezultat pozitiv în uh, cadrul negocierilor internaționale. Puteți să ne faceți o scurt, un scurt rezumat al punctelor, al aspectelor din punctul dumneavoastră de vedere, ce am putea să facem noi în discuțiile cu Comisia și cu Consiliul pentru ca rezultatele negocierilor mondiale să fie pozitive. Dacă aveți uh, o remarcă de încheiere. Eh, danke, Herr Vossen, wir machen das gemeinsam. Doamna Hoffmann, vom răspundem împreună, dacă sunteți de acord. Vă mulțumesc foarte mult pentru interesul de care ați dat dovadă, vă mulțumesc pentru sprijinul pe care ni l-ați promis. După cum spunea colegul meu, am ajuns la un moment de turnură. La următoarea uh, conferința părților, care va avea loc în noiembrie la Seul, trebuie să fie semnat protocolul. Uniunea Europeană trebuie să pregătească o un aviz, o decizie. De fapt, noi vom uh, pregăti această decizie pentru Consiliu, Consiliu și mai apoi vom pregăti o nouă decizie pentru ratificare și din câte am văzut avem nevoie și de acordul Parlamentului în acest sens. În general, e important ca în dezbaterile dumneavoastră cu autoritățile sau parlamentele naționale să atrageți atenția asupra acestui protocol, astfel încât și statele membre să încheie procesele de procedurile de ratificare naționale cât mai curând cu putință. Prin urmare, nu pot decât să vă rog ca de fiecare dată când aveți oportunitatea de a vorbi despre protocol, să o și faceți. Austin, poate că tu ai putea să ne spui mai multe despre sprijinul pe care ar trebui să-l ofere Parlamentul. Yes. Da, mulțumesc. Uh, unul din puncte ce trebuie să facem în Europeană. Noi, în comisie, cu colegii și diversele servicii implicate, în afară de OLAF și DG Sanco, mai sunt și alte direcții generale implicate. Împreună cu acestea, vedem să vedem, să comparăm textul cu legislația noastră. Așteptăm încă Uh, conferința părților din noiembrie, apoi vom vedea ce trebuie să punem în aplicare față de legislație. Ca să răspund la o întrebare anterioară, deja am uh, luat mare parte din măsuri. Aș dori să întăresc ce a spus Margaret. Este foarte important ca protocolul să fie ratificat de cât mai multe părți. Cu cât acesta e ratificat de mai multe părți, cu atât devine un tratat mai puternic pe plan internațional. Există 176 de părți în Convenția Cadru. Dacă avem tot atâtea părți și la protocol, ar fi minunat. Vrem să ratificăm cât de repede posibil protocolul. E nevoie de 40 de părți pentru ratificarea protocolului înainte să devină parte din legislația națională. Nu ar fi foarte bine ca doar statele membre ale Uniunii să fie părți ale protocolului. Rolul Parlamentului este să încurajeze însă statele membre să ratifice cât de repede posibil uh, să profite de acest avânt pentru ca procesul să fie unul rapid și am apreciat foarte mult acest lucru. Vă mulțumesc! Președintele, vă mulțumesc. Mai este un coleg ce vrea să ia cuvântul. Da, spune domnul Stas. Înainte să se întrerupă curentul, spuneam că știm care este partea de munca OLAF în cadrul negocierilor. Este, are o contribuție foarte importantă, îi mulțumim foarte mult. Având în vedere problemele abordate în timpul audierii, ce va fi prezidată de doamna Ivanova, vor exista și probleme critice. Aș dori să întreb să-l întrebe reprezentantul Olaf dacă este adevărat că există producătorii de tutun cu care se fac acorduri importante, primul în 2004, în ceea ce privește depistarea și urmărirea. Vreau să întreb dacă este la curent cu anchete în curs în ceea ce privește implicarea producătorilor în comerțul ilicit. Vreau să știu doar dacă există vreo anchetă care să implice Japan Tobacco. Am citit în anumite publicații uh, despre acest lucru și un purtător de cuvânt al OLAF spunea că există o anchetă ce implică Japan Tobacco. Și aș dori să știu dacă este adevărat. Pentru că dacă așa stau lucrurile, trebuie să avem o altă abordare a audierii de mai târziu. Trebuie să știm uh, cum stăm. Există o anchetă OLAF în care să fie implicat Japan Tobacco? Vă mulțumesc! Domnul președinte, cine poate interveni în numele Olaf? Domnul Rowan? Um, thank you very much for that question. I thought the lights had saved me, but... Um... Mulțumesc! Credeam că fusesem salvat de pana de curent, dar nu a fost așa. Da, există o anchetă în ceea ce privește Japan Tobacco International. Au existat mai multe uh, declarații de presă din partea Olaf dar nu pot să vă dau mai multe detalii. Nu putem niciodată să vorbim despre anchetele în desfășurare. Vă mulțumesc. Okay. Thank you very much. Keep... Domnul președinte, vă mulțumim. Mai dorește cineva să intervină? Se pare că nu. Nu mai există întrebări suplimentare. Prin urmare, putem să încheiem discuția pe marginea acestui subiect. Iată, ne-am încadrat mai mult decât perfect în timp. Și putem trece acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre o audiere cu titlul Cum s-ar putea crește capacitatea programului uh, Hercule uh, 3 de a promova activități în domeniul intereselor, uh, protecției intereselor financiare ale UE. Și în acest context, bineînțeles, vorbim și despre uh, despre uh, combaterea comerțului ilicit cu produse din tutun. Deci este vorba despre punctul 9 de pe ordinea de zi. Este vorba despre o audiere publică care are multe de a face cu punctul anterior de pe ordinea noastră de zi. It's not the hearing. No, the hearing Okay, sorry. I, ah, yeah, sorry. I was just informed. Domnul președinte își cere scuze. Audierea este la punctul 10 de pe ordinea de zi, iar noi vom discuta acum punctul 9 de pe ordinea de zi. Este vorba despre, de, este vorba despre documentul de lucru prezentat de doamna Iliana Ivanova în numele Curții de Conturi. Trebuie să-i urăm bun venit domnului Țicăl. Bun venit așadar, domnule Țicăl. Vă dăm imediat cuvântul. Nu știu dacă doamna raportor dorește să intervină mai întâi sau putem să, să oferim uh, reprezentantului Curții Europene de Contul mai întâi cuvântul. Deci Curtea de Conturi are cuvântul. Domnule Țvică. Thank you very much, Mr. Chairman. Well, I guess point 9 and point 10 are very... Vă mulțumesc, uh, domnule președinte. Punctele 9 și 10 sunt uh, legate unul de celălalt. Aș dori să prezint avizul curții în ceea ce privește Hercule 3. Este a doua oară când mă aflu aici cu dumneavoastră. Pe 24 aprilie am discutat uh, proiectul de aviz. Pe 7 iulie acesta a fost uh, deja uh, introdus în jurnalul oficial. Aș dori să fac o prezentare a avizului curții. În primul rând vreau să vorbesc despre propunerea Hercule 3. Acesta este al treilea, a treia etapă a programului. Prima a început în 2004. Este important să menționez că s-au făcut multe progrese la Hercule 3 față de Hercule 1. În, vom trece de la 9,9 miliarde de euro la 15,7 miliarde de euro pentru programul Hercule 3. Uh, milioane, mă scuzați. Vrem să avem uh, obiective mai clare și o rată mai mare a cofinanțării. În ceea ce privește propunerile, avem 5 în uh, aviz, 1. Acordul cu producătorii al comisiei. 2. Rata uh, mai mare a cofinanțării. 3. Indicatorii de performanță, 4. monitorizarea programului și 5. responsabilitatea față de gestionarea programului. 1. implicațiile financiare ale acordului. Între 2004 și 2010 știm că Comisia a semnat acorduri cu patru producători importanți de tutun în valoare de 2 miliarde de dolari. Adică 90, iar 90% vor fi uh, acordați de vor fi uh, da, acordați statelor membre. La Hercule 3, uh, partea comisiei a fost aproape aceeași cu cea oferită. În Curtea precizează că statele membre au uh, interese în uh, combaterea contrabandei, date fiind pierderile pentru că nu se plătesc uh, accizele și taxele și se pierd până la 10 miliarde de euro anual. Dar Olaf nu știe cum cheltuiește fiecare stat membru banii pe care îi primește de la producătorii de tutun. Prin urmare, nu există o coordonare destul de mare între Comisie și statele membre. Iar uh, Curtea de Conturi uh, crede că există o nevoie urgentă pentru coordonare. Statele trebuie să ia măsuri pentru ca abordarea să fie coordonată în administrarea resurselor, atât la nivelul Uniunii cât și al statelor membre. În al doilea rând, creșterea ratei de cofinanțare conform programului Hercule 3, se va trece de la 50 la 80% cofinanțare, chiar 90%. Curtea consideră că rata maximă de cofinanțare pentru componentele tehnice trebuie să rămână 50% pentru a echilibra interesele Uniunii și cele naționale. Dar, rețineți, statele membre vor primi 93% din banii uh, obținuți din uh, acorduri. Uniunea Europeană trebuie să crească cu finanțarea pentru echipamente, dar în anumite circunstanțe rata maximă poate, cres poate fi crescută unde există în anumite cazuri în state membre constrângeri financiare sau uh, contrabanda este o problemă deosebit de importantă. În al treilea rând, referitor la rafinarea indicatorilor de performanță, se dorește protejarea intereselor financiare ale Uniunii prin prevenirea corupției, fraudei și altor activități ilegale. Curtea consideră că se pot face îmbunătățiri în ceea ce privește indicatorii de măsurare și e nevoie de indicatori pentru a se face o evaluare a obiectivelor, uh, a îndeplinirii obiectivelor Hercule 3. 4. În ceea ce privește monitorizarea programului. Până pe 1 decembrie 2013, Comisia trebuie să facă o evaluare a programului Hercule 2. După părerea noastră, evaluarea trebuie să fie independentă și obiectivă și să arate valoarea adăugată a programului. Noi considerăm că Învățămintele trase din raportul privind Hercule 2 trebuie folosite pentru îmbunătățirea programului Hercule 3. Acum punctul 5. Gestionarea programului. Olaf se ocupă de acest lucru În raportul din 2005, Curtea a recomandat ca OLAF să transfere responsabilitatea în ceea ce privește fondurile altor servicii ale comisiei și să păstreze doar o func funcție de anchetare. În 2008 am făcut o continuare a raportului, apoi în 2011 și ne-am menținut perspectiva asupra acestui aspect. După cum s-a cerut, am uh, lansat un raport privind propunerile Hercule 3 Este un subiect foarte important ce ar trebui să intereseze atât statele membre cât și Comisia. Iată două remarce de final. În primul rând, este greu ca uh, Curtea de Conturi să spună dacă programul Hercule 2 a fost sau nu eficient, pentru că nu prea avem uh, informații uh, disponibile și doresc ca Comisia să ne pună la dispoziție informații mai uh, limpezi. 2. Nevoia de coordonare. Mi se pare că e nevoie pentru a fi un program eficient de coordonarea între statele membre și Comisie. Altfel, uh, rezultatele vor fi limitate. Iată remarcele noastre și așteptăm observațiile dumneavoastră pentru din timpul audierii. Vă mulțumesc. Domnule președinte, vă mulțumim, domnule Țfecăl. E clar uh, din cele spuse de dumneavoastră că e nevoie de mai multă acțiune în domeniu și acum uh, trebuie să-i dau cuvântul doamnei Ivanova care a pregătit un document de lucru foarte comprehensiv. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum s-a mai spus, programul Hercule 3 se încheie la, în decembrie 2013 și ar trebui să evaluăm rezultatele sale. Sprijin și eu ideea continuării acestui program și cred că este foarte importantă alocarea de resurse suficiente pentru a combate traficul ilegal de produse din tutun pe teritoriul Uniunii Europene. Este o problemă cu un impact foarte mare asupra bugetelor statelor membre și se înregistrează pierderi foarte mari uh, în uh, țările noastre la veniturile la buget. În același timp ar trebui să garantăm eficiența și uh, randamentul sporit al utilizării fondurilor europene în acest scop. Trebuie să avem indicatori de performanță foarte clari care să ne permită să facem o evaluare corectă a stării de fapt și a evoluției lucrurilor. După emiterea primului document de lucru în aprilie și după ce am uh, discutat în această comisie, rămân uh, câteva întrebări fără răspuns, mai ales cele legate de punerea în aplicare a programului, de estimarea alocării de resurse și de uh, evaluarea eficienței a utilizărilor. De la adoptarea programului Hercule 1, cheltuielile s-au axat în special pe echipamente și sprijin de natură tehnică. Cheltuielile în cadrul acestor programe de la adoptarea lui Hercule 1 au fost finanțate în special de mari producători de produse din tutun și peste 92% din aceste fonduri care au depășit 2 miliarde de dolari au ajuns în uh, gestiunea statelor membre pentru a lua măsuri de combatere. Este crucial să evaluăm felul în care au fost folosiți acești, acești bani. Încă nu avem o imagine foarte clară a felului în care au fost cheltuiți banii. Acest lucru s-a subliniat și în uh, avizul uh, din 2004 uh, și în rapoarte ulterioare, pentru că trebuie să știm în ce măsură au fost, au fost înlăturate sau au fost ținut, seama de vulnerabilitățile piețelor din statele membre în fața comerțului ilicit. De la Hercule 2 la Hercule 3, Comisia a propus o creștere a sumelor dedicate asistenței tehnice pentru achiziționarea de scanere uh, cu raze X. E vorba de 29 de astfel de aparate care au fost uh, achiziționată în valoare de 12,5 milioane de dolari, însă nu avem dovezi privind uh, eficiența utilizării acestor scanere decât în două cazuri, uh, unul dintre ele fiind uh, cel menționat aici din Irlanda. Aș vrea să vă întreb uh, dacă există rezultate încurajatoare și în alte state membre și dacă există vreo evaluare a eficienței utilizării acestor uh, resurse tehnice, acestor echipamente în care s-a investit atât de mult. Trebuie să ne asigurăm că în continuare, de asemenea, există resurse suficiente pentru combaterea activităților ilegale pe teritoriul Uniunii, mai ales în ceea ce privește granițele estice, care par cele mai vulnerabile cele mai expuse și uh, care sunt acoperite de proiectul STAR. Apoi trebuie să uh, evităm suprapunerea între uh, diversele activități uh, care furni, diversele uh, instanțe care furnizează finanțare statelor membre pentru uh, combaterea uh, activităților ilicite. De exemplu, știm că Direcția Generală TAC Sud uh, de asemenea uh, acordă fonduri uh, statelor membre în acest sens. Atunci când uh, este posibil, impactul cheltuielilor în combaterea activităților ilegale trebuie evaluat. Pentru a încheia această serie de întrebări pe care le pun Olafului, trebuie să vorbim și despre finanțarea către statele, către țările terțe. Aș fi recunoscătoare dacă mi-ați putea spune, mi-ați putea aduce câteva clarificări cu privire la proiectele finanțate în afara Uniunii Europene. Ce tip de proiecte au fost finanțate? Care au fost criteriile de finanțare pe care au trebuit să le îndeplinească autoritățile din țările terțe pentru a primi astfel de fonduri și cred că ar fi foarte interesant să aflăm dacă aceste uh, proiecte au, uh, conform raportului uh, KPMG au, uh, au primit finanțare 11 țări terțe și am vrea să știm care sunt rezultatele acestor uh, finanțări. O altă întrebare importantă pusă de domnul Zwickel se referă la administrarea programelor. Aș vrea să întreb Olaf care este punctul său de vedere în ceea ce privește uh, potențialele conflicte de interese uh, atunci când uh, administratorul proiectului este și cel care controlează activitățile. După acest punct de pe ordinea de zi urmează audierea și sper că în cursul acesteia să obțin câteva, întrebări, câteva răspunsuri la aceste întrebări. Vă mulțumim, doamne Ivanova, dat uh, fiind ora, cred că acum ar trebui să ne concentrăm asupra documentului de lucru și asupra raportului din partea Curții Europene de cont, Conturi, ar fi bine să nu uh, abordăm acele teme care vor fi tradus, uh, tratate în timpul audierii. Deci vă rog frumos să vă limitați. Domnul Gaier, da, sunt de acord cu dumneavoastră. Mă voi referi exclusiv la documentul de lucru al doamnei uh, Ivanova. Vreau să-i mulțumesc întâi de toate pentru tot ceea ce a făcut. Aș vrea să întreb fie Consiliu, fie comisia un anumit lucru. Eu, din câte știu, statele membre sunt res responsabile pentru protecția granițelor lor. Lucru foarte bun, în esență, pentru că nu am, ne-am putea permite să angajăm uh, oamenii de care ar fi nevoie pentru asigurarea unei protecții europene a granițelor uh, europene. Însă, Iată, când vine vorba despre uh, finanțarea programului Hercule 3, uh, um, trebuie să ținem cont și de economiile pe care trebuie să le facem în momentul de față. Deci eu înțeleg practic că Uniunea Europeană își asumă prin intermediul proiectului programului Hercule 3 anumite responsabilități care uh, de fapt și de drept ar trebui să fie în sarcina statelor membre lucru care nu este rău în esență în cazul în cazul statelor membre care nu își pot asuma, nu pot uh, implementa aceste responsabilități. Însă, cu toate acestea, să nu uităm faptul că trecem printr-o perioadă de criză și iată, noi ne asumăm responsabilitatea de a finanța activități care ar trebui să fie demarate la nivel național cu fonduri europene. Bine, sper că sper că mă înțelegeți și sper că sunteți de acord cu mine că o astfel de idee ar trebui să fie inclusă în uh, documentul de lucru. Discutăm acum despre uh, cadrul financiar multianual și discutăm despre uh, ceea ce trebuie să facem uh, pentru a ajuta statele membre, auzim tot uh, timpul declarații uh, cu privire la economiile care sunt, uh, sunt făcute la nivel de state membre și la economiile care ar trebui să fie făcute la nivel de uh, Uniune Europeană, dar iată că există și cazuri în care Uniunea Europeană își asumă responsabilitățile statelor membre, măcar să o spunem dacă tot o face. Domnul președinte, văd că nu mai există alte întrebări. Prin urmare, dau acum cuvântul reprezentantului Curții de Conturi pentru a răspunde la întrebările adresate de doamna Ivanova și de către domnul Gaier. Nu știu dacă puteți oferi un răspuns, dar în orice caz aveți ocazia să o faceți. Mai degrabă comisia, bine, atunci uh, întreb dacă cineva din partea comisiei sau din partea OLAF ar putea să intervină. Doamna Hoffman. Vă mulțumesc, domnule președinte. Atunci mă voi referi mai întâi de toate la întrebarea domnului Gaier. Domnia sa spunea că Hercule practic uh, finanțează protecția granițelor naționale. Vreau să vă atrag atenția asupra faptului că acest program se bazează, are ca temei legal articolul 325 al Tratatului European. Acolo se vorbește despre combaterea comerțului uh, ilicit. Și acolo, în articolul 325, se statutează cât se poate de clar că pentru uh, combaterea comerțului ilicit, responsabile sunt atât Uniunea Europeană cât și statele membre care vor acționa coordonat și în colaborare. Da, e, e drept că pe aici, pe acolo, în ceea ce privește în special asistența tehnică, spre exemplu, s-ar putea ajunge uneori, uh, din când în când, cum spuneam, la suprapuneri. Însă noi evităm aceste suprapuneri prin intermediul unor măsuri de coordonare cât se poate declare luate la nivel de Comisie Europeană. Uh, Uh, colaborăm cu toate directoratele generale, uh, cea care se ocupă de afaceri interne, cea care se ocupă de fisc- fiscalitate, etc., uh, etc. Există o serie de grupuri de evaluare care conțin membri ai tuturor directoratelor generate, vi, generale vizate și în cadrul acester, uh, acestor grupuri de evaluare se iau uh, deciziile cu privire la proiectele care urmează a fi finanțate. Deci încercăm să facem tot ce ne stă în putință și chiar reușim să o facem pentru ca fondurile europene să fie folosite eficient. Vă mulțumim, spune domnul președinte. Uh, reprezentantul comisiei mai dorește să intervină? Să pa. Mai doreați să adăugați ceva? Îmi cer scuze, domnule președinte. Trebuia să spun de la bun început că vorbesc și în numele comisiei. Domnul președinte. Bine, acestea vin spuse. Domnule Țvicăl, doriți uh, să interviți și să interveniți și dumneavoastră niște remarci de încheiere? Thank you very much. Uh, just on what had been... Mulțumesc. În legătură cu ceea ce spunea domnul Gar, Tocmai de aceea, în uh, articolul 7 al deciziei, spuneam că rata de cofinanțare trebuie să fie de 50%, 50-50. Și această rată de cofinanțare poate fi crescută până la 80% în cazuri speciale. Deci există această posibilitate uh, pentru combaterea fraudei Asta este însă doar o, uh, o parte a problemei. Nu avem încă suficiente informații de la nivelul statelor membre în legătură cu nivelul de coordonare al activităților. Însă sperăm că prin intermediul uh, documentului nostru de lucru și prin uh, intervenții la nivelul statelor membre să obținem și aceste informații. Mulțumesc! Okay. I give uh, the rapporteur uh, wishes to... Dau acum cuvântul doamnei raportor, spune domnul președinte. Mulțumesc, domnule președinte, vreau să mulțumesc uh, domnului Gaer pentru observații și aș vrea să spun că n-am primit răspunsuri la întrebările mele, dar am să le pun din nou pe parcursul audierii. Vă mulțumesc! colegi. Doamnelor și domnilor, stimați colegi, am terminat dezbaterea pe marginea punctului 9 de pe ordinea de zi, am putea trece la punctul 10 de pe ordinea de zi. Oricum mă grăbisem eu inițial și uh, strigasem punctul 10. Noi Comisia pentru Control Bugetar am tot discutat despre programul Hercule 3. Uh, ne întrebam cum am putea să protejăm interesele financiare ale Uniunii Europene prin activitățile de combatere a traficului ilicit de produse din tutun. Și iată că astăzi uh, uh, dezbaterile noastre au culminat cu o audiere. Nu pot decât să-i salut pe experții care ni s-au alăturat. Uh, ca de obicei, uh, când avem audieri, avem prea puțin timp la dispoziție astăzi, cu atât mai mult cu cât am avut pana aceea de curent. Ei, E important să trecem la subiect cât mai curând cu putință. Tema este esențială. Ați văzut asta și în punctele inițiale, anterioare de pe ordinea de zi. Nu pot decât să-i mulțumim, uh, nu pot decât să-i mulțumesc doamnei uh, Ivanova care ne-a prezentat un document de lucru cu privire la uh, Programul Hercule 3, nu pot decât să mulțumesc reprezentanților Curții Europene de Conturi, care, iată, își prezintă avizul cu privire la acest program și nu pot decât să vă asigur că a noastră comisie va lupta în continuare pentru rafinarea acestui program. După introducerea realizată de doamna Ivanova, am invitat trei experți care vor lua cuvântul după doamna raportoare. Vreau să, însă să-i nominalizez pe acești invitați, experții ai noștri, domnul Payton, care se ocupă de, uh, de lupta împotriva traficului ilicit de țigări în cadrul corporației uh, GTI. Mai uh, sau cu ocazia acestei uh, intervenții vom putea afla care sunt părerile industriei cu privire la programul Hercule 3. Mai apoi îl vom asculta pe domnul Arunas uh, Adomenas, care este atașat pe probleme vamale la consulatul Lituaniei pe lângă Uniunea Europeană sau reprezenta, uh, reprezentația, reprezentanța, am cer scuze, uh, Uh, Republicii Lituaniei la Uniunea Europeană. Domnia sa ne va prezenta poziția unui stat membru cu privire la prevederile decise la nivel european. Vom afla din perspectiva națională uh, care vor fi dificultățile care vor trebui să fie uh, surmontate la nivel național. Și mai apoi o vom asculta pe doamna Rosalia Vladova. Domnia sa este membră a departamentului responsabil pentru uh, combaterea traficului ilicit în cadrul, uh, din cadrul uh, Ministerului pentru Afaceri Interne a Republicii Bulgaria. Domnia sa ne va oferi informații cu privire la granițele estice ale Uniunii Europene. Nu putem decât să ne mulțumim celor trei experți care vor lua cuvântul într-o primă parte a audierii noastre. Va exista și o a doua parte a audierii noastre, la care, sau în cadrul căreia îl vom asculta pe doctorul Peter Keller, care vine de la autoritățile polițienești responsabile în Germania pentru combaterea traficului de uh, produse din tutun și mai apoi o vom uh, asculta de asemenea pe doamna Margaret Hoffman, o vom asculta din nou, uh, domnia sa va vorbi în numele Olaf în cea de-a doua parte a audierii noastre, după cum vă spuneam. De la bun început, nu pot decât să îi rog pe experți să respecte uh, Uh, timpul care le-a fost uh, pus la dispoziție. Domnul Payne are, spre exemplu, 10 minute uh, la dispoziție și uh, ceilalți cu siguranță au, uh, au fost informați cu privire la cât timp au dreptul să vorbească. Dar mai întâi de toate, doamna Ivanova. Really brief, uh, if we want... Mulțumesc. Am să fiu foarte concisă pentru a economisi timpul. Vreau să mulțumesc tuturor uh, oaspeților care au venit astăzi la Parlament pentru a-și prezenta punctele de vedere. Sperăm să auzim răspunsuri la întrebările pe care le-am uh, ridicat și sper că vom avea o discuție foarte reușită. Mulțumesc! Mulțumim! Mulțumesc și eu pentru că ați fost mult mai concise decât ne așteptam. Vrem acum să dăm cuvântul experților pe care i-am invitat și care se ocupă în fiecare zi de această temă. În primul rând, domnul Steve Payne. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am, prezentat o, am pregătit o prezentare, nu știu dacă va fi proiectată pe televizoarele dumneavoastră. Okay, good afternoon again. Um, I'll try and be... Am să încerc să respect timpul alocat. Vreau să fac o... să vă desenez peisajul, uh, să vă arăt unde ne aflăm în domeniul traficului de țigări, care sunt uh, posibile amenințări viitoare și ce ne propunem să facem pentru a le combate. În uh, ceea ce privește starea de fapt, cred că știți uh, deja care sunt cifrele. E vorba de una din 10 țigări fumate care este comercializată uh, ilegal, iar la nivel global e vorba de jur de 550 de miliarde de țigarete, majoritatea produse în China, însă la în afara Chinei se produc totuși 360 de miliarde de țigarete anual, iar această cifră uh, crește cu 12% pe an, ceea ce este dublul creșterii înregistrate de industria legală a tutunului. Un calcul uh, relativ simplu ne <clears throat> dă o cifră de 40-50 de miliarde de dolari uh, pierderi anuale pentru uh, taxe și, uh, în taxe și impozite. Numai în Uniunea Europeană se pierd anual 10 miliarde de dolari. Aceste cifre nu sunt calculate de noi, ele provin din surse independente. Uh, Una din motivațiile principale ale traficului ilicit este profitul. Și asta din cauza impozitelor mari. E foarte clar că atunci când în Uniunea, în uh, Europa Occidentală, în Marea Britanie sau Irlanda, un pachet la 8 euro aproximativ, iar în Ucraina același pachet de țigări costă 1 euro, atunci oamenii se vor simți tentați să mute, să transfere țigările din est către vest pentru profituri uriașe. Problema de aceea trebuie tratată la ambele capete, și la partea de cerere și la cea de ofertă. Pe de parte există furnizarea, pentru că furnizorii sunt motivați de Uh, profitul uriaș în urma evitării uh, impozitării. Pe de altă parte, trebuie ca să ținem cont și de uh, faptul că pe măsura creșterii taxelor și accizelor crește în aceeași măsură atractivitatea produselor ilicite pentru fumători. Există deci această ecuație cerere-ofertă care trebuie atacată din ambele sensuri. De unde provin aceste țigări? Aveți aici doar câteva exemple, pentru că problema este una globală. Majoritatea produselor provin din Asia de Sud-Est, mai ales din China. Avem foarte multe probleme cu țigările nemarcate care provin din această regiune și știm că o altă sursă mare de mm, probleme în acest sens de țigarete ilicite este estul Europei, Ucraina, Rusia. Pentru moment, uh, celelalte surse de produse ilicite sunt mai puțin uh, importante. Practic, uh, estul Europei și Asia de Sud-Est uh, ne pun problemele cele mai mari. Deci, haideți să vedem ce este de făcut. Cea mai mare problemă, și vă spuneam că e o problemă care ne preocupă pe noi, cei din industrie, se referă la produsele ilicite. Noi, mm, dacă cineva ne, ne contraface produsele, putem să luăm măsuri. Dar dacă sunt aceste uh, țigări albe, nemarcate, nu avem foarte multe posibilități de acțiune și avem nevoie de ajutor încercăm să atacăm problema atât uh, din, ceea ce, din punctul de vedere al uh, furnizării, cât și uh, prin urmărirea capturilor din ultima vreme. Urmărind aceste capturi, am observat că cantitățile de uh, tutun din producția noastră proprie au scăzut substanțial. Pentru că noi am început să controlăm pe cei care distribuie produsele noastre. În partea dreaptă însă veți vedea că crește numărul țigaretelor albe, nemarcate. Și aici problema este foarte mare. Din punct de vedere al consumului acum, acest tabel este preluat din uh, raportul KPMG uh, privitor la proiectul STAR. Vedem că consumul înregistrează o creștere ușoară de la aproape 60 de miliarde uh, de țigarete pe an până în jur de 65 de miliarde. Însă, din 2006 și până acum s-a observat o creștere masivă, din ce în ce mai mare, de fapt, de uh, țigarete comercializate ilicit. Deși numărul de contrafaceri scade, totuși crește uh, foarte rapid numărul de țigarete comercializate ilicit. Am să trec acum în revistă câteva dintre soluțiile la care ne-am gândit. A, în această după amiază s-a vorbit deja despre acel uh, protocol comercial de combatere a traficului ilicit. Uh, din punctul nostru de vedere, problema cheie este ca toți producătorii mari să fie implicați, ca toți producătorii să se implice, pentru că acest fenomen ne afectează pe toți. Pentru că în contextul uh, actual în care crește cantitatea de țigarete albe puse pe piață, uh, noi, uh, dacă nu ne unim forțele, ne pierdem pur și simplu timpul, fără să obținem nimic. Din punctul nostru de vedere, facem totul pentru a consolida procesele de conformitate și de guvernanță. Avem auditori care studiază ceea ce se întâmplă pe piață și, așa cum vă arătam uh, anterior, a scăzut numărul de contrafaceri, analizăm uh, uh, tehnologii mai bune de uh, îmbunătățirea trasabilității, vorbim cu oamenii și încercăm să uh, conștientizăm consumatorii, să le arătăm unde se duc uh, banilor. Colaborăm cu guverne, cu agenții de aplicare a legii, dar și cu alți uh, actori a industriei, cu distribuitori, furnizori și, de sigur, uh, luăm măsuri în instanță de câte ori descoperim uh, contrafacerea ale produselor noastre. Există însă și lucruri pe care nu le putem controla. Atunci când vorbim despre consolidarea punerii în aplicare a, a legii, de exemplu, acest lucru sigur că trebuie făcut, dar nu cade în sarcina noastră. Uh, sancțiunile mai aspre pe care ni le dorim nu putem influența justiția. Vedem că foarte mulți uh, contrabandiști sunt arestați, uh, sunt judecați și primesc doar o mustrare până la urmă. Ne dorim ca pedepsele să fie mai aspre pentru astfel de contrabandiști și avem nevoie de ajutorul statelor membre în acest sens. De asemenea, trebuie ca și consumatorii să devină mai conștienți că problema contrabandei nu se referă numai la țigări și poate uh, să denatureze Uh, și să ne confruntăm cu amenințări mult mai grave de natura drogurilor. Trebuie de asemenea să lucrăm împreună cu vecinii, mai ales pe granița de est a Uniunii, însă să nu neglijăm și granița sudică, nordul Africii și să discutăm cu partenerii noștri chinezi pentru a rezolva problema. Am uh, enumerat aici și distrugerea produselor confiscate. Sigur că acest lucru este <clears throat> aproape de la sine înțeles în anumite state membre, dar ne trezim de multe ori că se confiscă a doua oară aceleași produse. Trebuie să impunem ca statele membre să distrugă toate produsele capturate și să se asigure că ele nu ajung din nou pe piață. Și în încheiere aș spune că dorim să colaborăm cu dumneavoastră în toate privințele, dar uh, nu putem decât să sprijinim uh, și să încurajăm eforturile pe care le au autoritățile statelor membre. Mulțumim, domnule Payne, pentru această prezentare așa cum propuneam de la început. Cred că este bine să dăm imediat cuvântul următorului vorbitor și să avem, după ce îi ascultăm pe invitați, o discuție pe această temă. yours, uh, you get the microphone. Aveți cuvântul, Uh, thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor. Aș dori să vă mulțumesc pentru invitația de a lua parte la această audiere publică. În prezentarea mea de astăzi voi vorbi despre pericolele pe care le aduce contrabanda cu țigări, despre cazul Lituaniei cum uh, abordăm aceste pericole în Lituania și vă voi prezenta experiența vamei lituaniene cu programul Hercule. Voi prezenta și idei legate de întărirea cooperării la granița estică a Uniunii și date statistice privind rezultatele luptei împotriva contrabandei cu țigarete. Voi vorbi și despre efectele secundare ale luptei eficiente împotriva contrabandei și apoi câteva concluzii. Voi începe cu pericolele. Lituania este un stat membru de mici dimensiuni, are granițe externe cu Belarus și Rusia, Aceste două state sunt unele din cele mai mari producătoare de țigarete ilicite pentru piața ilegală a Uniunii Europene. Unul, una din problemele cele mai mari este diferența mare de preț care accelerează contrabanda și de asemenea recenta recesiune economică ce a contribuit la rândul ei la creșterea contrabandei cu țigarete. În special uh, șomerii din regiunile de frontieră încep să se apuce de contrabanda cu țigarete pentru că este o afacere ilegală, dar profitabilă. După cum vedeți uh, pe hartă, uh, situația geografică a Lituaniei și statele învecinate. Vedeți uh, rutele pe care le au țigaretele atunci când intră pe piața Uniunii. 40% din uh, capturi sunt uh, la granița cu regiunea Kaliningrad, 52% din țigarete sunt capturate la granița cu Belarus, 40% din uh, țigările confiscate la granița cu Belarus și Rusia sunt uh, reprezentate de marca Jinling, o marcă produsă de Baltiskaya Tabachnaya fabrica din uh, Kaliningrad. Peste 60% din țigările confiscate trebuiau să ajungă pe piețele altor state membre ale Uniunii, cum ar fi Regatul Unii, Germania sau Polonia. Prin urmare, povara asupra uh, vămii lituaniene este foarte mare în protejarea uh, frontierei și a altor state membre de contrabanda cu țigarete. Diferența de preț este o altă amenințare și un factor ce accelerează contrabanda cu țigarete ilicite. Se fac profituri foarte mari și astfel um, activitatea este atractivă pentru grupurile de crimă organizată, dar și pentru cetățenii obișnuiți. Ei obțin profituri de până la 1000% din contrabanda cu țigarete. Nu doar diferența de preț, dar și sancțiunile relativ scăzute față de alte activități, cum ar fi contrabanda cu droguri sau cu arme de foc, fac ca această activitate ilicită să fie deosebit de atractivă. În același timp, și opinia oamenilor față de contrabanda cu țigări nu este atât de uh, negativă față de, cât este față de alte activități legale. Pentru a combate aceste pericole, există, bineînțeles, mai mult de o soluție ca în orice altă problemă. O soluție ar fi combaterea contrabandei, iar o alta reducerea diferenței de preț. Știm că traficul ilicit este în creștere și atâta timp cât diferența de preț va fi mare și traficul va fi intens. iar autoritățile vamale vor trebui să aloce din ce în ce mai multe resurse pentru combaterea contrabandei, iar uh, apoi vom intra într-un cerc vicios. Uniunea Europeană a ales să combată contrabanda și autoritățile vamale se ocupă de această sarcină. combatem uh, contrabanda cu țigări. Principalii factori care duc la o combatere eficientă a contrabandei implică resursele umane, echipamentul, soluțiile um, IT, software, hardware, cooperarea, resursele financiare și există două tipuri diferite de activități uh, pe care le întreprind autoritățile vamale în combaterea uh, contrabandei. Există controle vamale la frontieră, dar și grupuri mobile care operează în interiorul teritoriului. Se mai fac anchete, se întreprind supravegheri atunci când este vorba de grupuri uh, de crimă organizată. Și când ne confruntăm cu cazuri de amploare de contrabandă. Pentru a crește eficiența, trebuie să creștem numărul angajaților care se ocupă cu această problemă. Să-i pregătim mai bine, să-i motivăm, să i facem rezistenți la corupție. De asemenea, Trebuie să ne asigurăm că avem la dispoziție echipament modern, să actualizăm uh, programele și echipamentele regulat și este important să cooperăm cu autoritățile vamale din statele membre și din uh, țările terțe. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că există destule fonduri pentru costurile administrative tot mai mari. Și voi vorbi mai târziu despre acest aspect. Iată câteva informații despre experiența autorităților lituaniene cu programul Hercule, am auzit întrebări legate de modul în care statele membre cheltuie uh, fondurile primite prin programul Hercule în ceea ce privește autoritățile vamale lituaniene, vedeți că s-au cumpărat uh, scanere cu raze X, scanere mobile, ce au costat 1,8 milioane de euro. Jumătate din sumă a fost uh, primită prin programul Hercule, iar jumătatea a fost alocată de guvernul lituanian. Întâi, banii sunt alocați de autoritățile lituaniene, iar apoi uh, trebuie depusă o solicitare pentru rambursarea 50% din costuri. A existat un proiect al uh, vămii lituaniene pentru modernizarea sistemului de recunoaștere a plăcuțelor de înmatriculare în valoare de 353.000 de euro. Prin programul Hercule 1, Vama autoritățile din uh, Lituania au cumpărat echipament de colectare a probelor în valoare de 92.704 euro. În ceea ce privește cooperarea, consolidarea cooperării la granița estică a Uniunii, proiectul este cofinanțat de programul Hercule 2 administrațiile vamale din Estonia, Letonia și Lituania pun în aplicare un proiect comun pentru combinarea celor trei uh, sisteme naționale de recunoaștere a plăcuțelor de înmatriculare și crearea unui uh, sistem regional unic. Astfel va fi mai uh, ușoară accesarea datelor din această dată de bază de date. Bugetul proiectului este de 250.000 de euro. Iată și rezultatele luptei împotriva contrabandei. În Lituania s-au confiscat 211 milioane de țigarete în 2010 și 112 milioane de țigarete în 2011. Trebuie să menționez că în 2011 a existat o uh, captură foarte mare de uh, tutun brut care ar fi putut să producă circa 100 de milioane de țigarete. De asemenea, au fost uh, detectate și arestate două grupuri de crimă organizată de amploare ca urmare a unor anchete. Mulțumit uh, activității autorităților vamale, vânzările legale de țigări au crescut cu 13% în 2011, iar uh, colectarea uh, taxelor de acciză a crescut cu 16% în 2011. Vedeți din fotografii că se folosesc camioane în contrabandă. De asemenea, cetățenii obișnuiți se implică tot mai mult în activitățile de contrabandă. Și vedeți diferitele ascunzători folosite pentru introducerea țigaretelor prin granițele de est. Să vorbim și despre efectele secundare ale eficienței. Odată cu creșterea eficienței și cu creșterea investițiilor în privința echipamentelor, vom putea să avem rezultate mai bune, vom avea capturi mai mari, vom iniția mai multe anchete și vor crește cheltuielile la nivel național guvernul lituanian a decis să nu revândă țigaretele confiscate, pentru că este o, un alt fel de contrabandă. Țigaretele sunt distruse și cre cresc și costurile administrative. Cu cât uh, confiscăm mai multe țigări, cu atât uh, avem mai multe țigări de distrus. Există costuri de transport, costuri pentru stocare, pentru distrugere, pentru uh, plata angajaților. și cheltuielile anuale ale autorităților vamale lituaniene pentru întreținerea unui depozit de tip F este de 695.088 de euro. Acest tip de depozit este folosit numai pentru bunuri confiscate, țigarete și alte asemenea bunuri. Având în vedere cheltuielile, aceste lucruri, cheltuielile la nivel național trebuie crescute și investițiile în domeniul eficienței. Dacă am cumpărat un scanner, acesta nu funcționează singur. Trebuie să angajăm nouă ofițeri pentru ca scannerul să funcționeze 24 de ore din 24. Avem nevoie de agenți care să lucreze în schimburi și care să lucreze eficient. Trebuie schimburi uh, de câte trei ofițeri. De fiecare dată când investim în eficiență, în echipamente, e nevoie de mai multe resurse, mai multe resurse umane și financiare pentru a distruge, pentru a gestiona bunurile confiscate. Să trecem acum la concluziile prezentării. Din punctul de vedere al administrației naționale, sprijinul de care avem cea mai mare nevoie de la programul Hercule este cofinanțare pentru echipament. Programul uh, acesta nu poate fi folosit pentru finanțarea resurselor umane sau pentru costurile de întreținere. Principalul lucru pentru care putem folosi programul este finanțarea echipamentelor. Propunerea este creșterea nivelului de cofinanțare până la 80% și ni se pare o propunere rezonabilă și echilibrată, având în vedere efectele secundare. Proiectele comune regionale sunt un exemplu de uh, consolidare a cooperării vamale pe viitor. Putem să venim cu noi idei de proiecte comune pentru combaterea contrabandei. Vă mulțumesc pentru atenție și vă voi răspunde cu plăcere la întrebări mai târziu. Uh, uh, vă mulțumesc, uh, există multe aspecte, e nevoie de mult timp pentru a le prezenta. Sunt sigur că vor exista prea multe întrebări și nu vom avea suficient timp. În urmare, îi voi da imediat cuvântul următorului orator, din partea guvernului bulgar, doamna Vladova. Bine ați venit la Comisia pentru Control Bugetar și vă rog să vă începeți prezentarea. Mulțumesc, Chairman. Vă mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Este o plăcere pentru mine să mă aflu astăzi în fața dumneavoastră și să țin această prezentare cu privire la contraparta de țigări și experiența în acest sens a autorităților bulgare. Știți prea bine că aceasta este o problemă serioasă pentru fiecare dintre statele membre și, prin urmare, e nevoie de cooperare pentru combaterea traficului ilicit de țigări. Ce facem noi în Bulgaria? Încercăm să protejăm piața unică, să asigurăm siguranța și securitatea cetățenilor și să combatem uh, infracțiunile vamale. Mai întâi de toate vă voi oferi informații cu privire la situația curentă și eficiența operațională a autorităților bu bulgare. Puteți vedea aici că majoritatea țigărilor sunt produse în Ucraina, Belarus și Rusia. Apoi sunt exportate legal în Egipt și în alte state traficul ilicit apare în momentul în care aceste țigări încearcă să se întoarcă în piața europeană. Mm, de obicei, uh, aceste țigări intră în Uniunea Europeană prin statele portoare sau uh, zonele portoare. Prețul este motivul esențial pentru traficul de țigări. Vedeți aici pe slide că Bulgaria este înconjurată de o serie de state în care prețul la țigări este mai scăzut decât în întreaga Uniune Europeană. Tocmai de aceea, Bulgaria sau state precum Bulgaria devin uh, țări prin care produsele ilicite intră în Uniunea Europeană. ține, trebuie să țineți cont de faptul că majoritatea țigărilor ilicite care ajung în vestul Europei intră în Uniunea Europeană prin porturile gre- grecești și bulgare. Bineînțeles, autoritățile bulgare iau în serios, foarte în serios acest flagel. Vedeți că capturile de țigări ilicite au, scăzu- au crescut din 2007 19,2%, până la 124,3 milioane doar pentru prima jumătate a anului 2011. Deci vedeți că creșterea este de peste 12% în doar 4 ani. Există o serie de căi pentru îmbunătățirea coordonării și cooperării între statele Uniunii Europene. Asistența reciprocă pe baza acordurilor internaționale este esențială pentru că ea oferă mai multă transparență și un mai mare schimb de informații. Există de asemenea și uh, activitățile comune între autorități locale, regionale și de asemenea interstatale. Aceste cooperări, tipuri de cooperări, sunt ajutate de către statele terțe care oferă informații cu privire la produsele ilicite înainte ca acestea să intre în Uniunea Europeană. Există mai multe măsuri pe care vreau să vi le propun pentru îmbunătățirea eficienței combaterii uh, traficului de țigări. Cooperarea internațională și interagenții și interacțiunea în timp real este esențială. Organizațiile interne, trebuie să fie optimizate astfel încât să răspundă flagelului mai rapid. E nevoie de personal suficient pentru uh, ca activitățile demarate de aceste organizații să fie într-adevăr uh, eficiente. De asemenea, măsurile tehnice cresc uh, eficiența autorităților vamale și scad, practic, importanța factorului, factorului uman. Programul Hercule este un uh, program demarat de Uniunea Europeană care își dorește să ofere asistența necesară statelor membre care luptă împotriva, combaterii, uh, împotriva traficului ilicit de țigări. Ca urmare a acestui program, Bulgaria a demarat o serie de acțiuni încununate de succes. În 2011 am reușit cu ajutorul acestui program să Uh, cumpărăm o serie de echipamente moderne. Însă, din pricina austerității și, de asemenea, limitărilor programului, există o mulțime de obiective pe care încă nu le-am putut atinge și nici nu le vom putea atinge atâta timp cât uh, Cadrul uh, Hercule nu se va schimba și în acest sens nu pot decât să vă atrag atenția asupra cofinanțării. Autoritățile bulgare nu își vor permite niciodată să acopere 50% dintre costurile uh, acțiunilor demarate prin intermediul programului Hercule. Am ajuns acum la recomandările pe care vi le, oferi, vi le putem oferi pentru a îmbunătăți eficiența programului Hercule pe anii 2013-2020. Să pun accent, bineînțeles, pe oferirea de echipament cât mai bun cu putință. Uh, Lucrul acesta va crește ratele de, rata de prevenție și, de asemenea, scăderea importanței factorului uman. Dar toate aceste echipamente mai bune cresc, de asemenea, uh, costurile la nivel, care trebuie să fie acoperite la nivel național. În, crescând rata de cofinanțare, state mai mici, cum Bulgaria, vor fi capabile să cumpere uh, echipamente foarte importante care vor ajuta autoritățile uh, vamale să captureze tot mai multe ca transporturi ilicite de uh, țigări. De asemenea, uh, criteriile bazate pe geolocație și uh, vulnerabilitatea granițelor trebuie să fie uh, puse în prim plan. Ați văzut deja harta și trebuie să țineți cont de, de ea. E important uh, să ne asigurăm că fluxul de distribuție ilicită este oprit înainte ca produsele să, ajunge, să ajungă pe teritoriul Uniunii Europene. Deci, asta înseamnă că trebuie să avem o mai bună trasabilitate, trasabilitate a produselor înainte ca acestea uh, să intre pe piața internă și cu atât mai mult după ce acestea au reușit să, să treacă granițele. Deci, comerțul ilicit de țigări este o mare provocare pentru fiecare dintre statele membre. Pentru a, contrabat, uh, uh, pentru a combate acest uh, tip de trafic ilicit avem nevoie de eforturi coordonate ale autorităților naționale și a, a, de asemenea de proiecte de colaborare între statele învecinate și mai apoi colaborare strânsă între toate, toate statele membre ale Uniunii Europene. Doar astfel vom reuși să protejăm într-adevăr granițele Uniunii Europene și să combatem daunele fiscale înregistrate în Uniunea Europeană din pricina acestui tip de trafic. Cam atât din partea mea, vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim, doamnă Vladova. Acum le dau uh, cuvântul colegilor din cadrul uh, comisiei uh, care vor avea ocazia de a interveni. Doamna Ivanova, vă mulțumesc, domnule președinte, văd că e deja ora 6, ar fi trebuit să terminăm ar fi trebuit deja să terminăm discuțiile, de, ace- de aceea voi încerca să fiu foarte concisă. Domnule Payne, Știm că GTI este una dintre cele patru companii producătoare de țigări care au încheiat acorduri cu Comisia Europeană pentru finanțarea programului Hercule. Și aș vrea tocmai de aceea să vă întreb care este sau în ce măsură este, din punctul dumneavoastră de vedere, eficient, eficient acest pro, uh, program. Cum considerați că colaborează producătorii de tutun cu uh, Comisia Europeană. Considerați că această colaborare este solidă sau nu? Uh, Um, aveți uh, de asemenea informații suplimentare cu privire la cheltuirea fondurilor din Hercule în diferitele state membre? Dumneavoastră vorbeați despre diferitele măsuri care trebuie să fie aplicate pentru combaterea traficului ilicit și noi considerăm că continuarea acestui pro program este cea mai bună cale de a combate traficul ilicit. Dar vreau să vă întreb care sunt care este părerea dumneavoastră cu privire la căile care trebuie să fie urmate pentru a îmbunătăți programul Hercule 3. Și încă o întrebare pentru domnul Adomenas. Nu știu exact, dar poate că dumneavoastră îmi veți oferi informații suplimentare. Dacă Litoria primește bani de pe urma acordurilor încheiate de Comisia Europeană cu uh, companiile producătoare de țigări. Deci, care sunt fondurile pe care le primiți și le folosiți pentru combaterea traficului ilicit pe lângă cele primite în cadrul programului Her- Hercule? Haideți să, să punem toate întrebările acum uh, și asta pentru a economisi timpul. Domnul Mulder. Vă mulțumesc. Două întrebări pe scurt. Suntem aici la Comisia pentru Control Bugetar și suntem, bineînțeles, interesați de paguba adusă de această activitate ilicită bugetului Uniunii Europene. Întreb pe experți dacă știu care sunt într-adevăr pierderile înregistrate de bugetul european ca urmare a acestui tip de trafic. Și uh, vreau să întreb de asemenea dacă știu cu cât contribuie Uniunea Europeană la programele de combatere a traficului ilicit de uh, produse din tutun. În al doilea rând, uh, într-adevăr, e nevoie de un efort coordonat la nivel european, dar cine să se ocupe de această coordonare? Euronest, Europol sau aveți nevoie uh, de un uh, procuror european care să se ocupe de asemenea cazuri. Ce, care este părerea dumneavoastră? Doamna Gresle, vreau să o felicit pe doamna raportor pentru că este una dintre puținele persoane care au reușit să organizeze o audiere în uh, sânul comisiei noastre. Au existat alte persoane care au încercat să uh, să obțină astfel de audieri, dar nu s-a, s-au luptat cu morile de vânt. Să trecem la întrebări. Către Comisia Europeană am o întrebare. De ce sunteți împotriva acoperirii costurilor person- de, cu personalul uh, prin intermediul uh, proiectului Hercule. Știm că avem nevoie de fonduri suplimentare sau costurile cu personalul cresc ca urmare a implementării unor noi tipuri de echipamente. Știm de asemenea că există fonduri enorme care sunt primite din partea producătorilor uh, de produse din uh, tutun, bani care ajung la statele membre, respectiv Comisia Europeană. Și dați-mi voie să mă întreb din ce motiv companiile acestea sunt dispuse să, să plătească atât de mulți bani. Da, asta nu contează. Întrebarea mea se referă la costurile de personal. Și acum, în ceea ce privește GTI, dată fiind prețurile mari pe pachet de țigări, oare merită să mergi într-un alt uh, stat membru pentru a cumpăra uh, țigări mai ieftine? Am, am înțeles, uh, uh, sunteți familiarizați cu asemenea cazuri. Eu știu, spre exemplu, că cei care călătoresc din Regatul Unit în uh, Irlanda pot să aducă înapoi în, în Anglia o mulțime de țigări, pentru că în Irlanda sunt mai ieftine. Se întâmplă, într-adevăr, cazuri de genul acesta. Și acum, către doamna Vladova, există un studiu din 2010 care arată că multe s-au făcut în Bulgaria pentru uh, eliminarea acestui flagel. Însă vreau să vă întreb cum evaluați dumneavoastră cele făcute până în momentul de față? Cum evaluați dumneavoastră succesul autorităților bulgare în lupta împotriva traficului ilicit de țigări? Vă mulțumesc. Domnul președinte, vă mulțumesc. Îi rog pe experți să răspundă concis la toate întrebările. Domnul Payne. Uh, yeah, lots of questions. Mulțumesc. Da, multe întrebări. Am să încerc să rezum pe cât posibil. Cred că prima întrebare se referea la fondurile programului Hercule și n-aș putea să vă dau uh, detalii, pentru că nu ne implicăm uh, foarte mult în uh, cheltuirea acestor fonduri. Noi punem banii la dispoziție, dar nu, uh, ne, nu avem un cuvânt de spus în ceea ce privește utilizarea lor. Uh, cooperarea. Noi uh, lucrăm uh, în uh, cooperare cu guvernele statelor membre, cu agențiile de punere în aplicare a legii și cu alte uh, firme producătoare, dar sigur că întotdeauna este loc de mai bine. Am fost uh, întrebat ce am recomandat noi să se facă în continuare. Cred că am, am avut o, în prezentarea mea <clears throat> câteva astfel de măsuri pe care le propunem, dar pentru că vorbim despre programul Hercules 3, cred că ar trebui să îi se acordă mai mare importanță și cred că trebuie urmărit mai bine fluxul fondurilor și trebuie să ne punem întrebarea de ce nu se investește în pregătirea personalului, de ce nu se investește, de ce nu se uh, suportă și costurile de întreținere. Toate aceste lucruri trebuie luate în considerare. Bulgaria a ridicat problema locației geografice. E un punct foarte bun pentru că anumite țări uh, se confruntă cu o povară mult mai mare. Sunt țări de tranzit sau țări prin care traficul ilicit uh, încearcă, traficanții încearcă să uh, introducă produsele către piețele occidentale. Toată lumea știe că țintele, de fapt, sunt Germania, Marea Britanie, Irlanda, acolo unde prețurile sunt foarte mari. De fapt, granița estică a Uniunii trebuie să se bucure de mai multă atenție din partea noastră. S-a spus aici că Europol a estimat pierderile la bugetul Uniunii în jur de 10 miliarde de euro. Asta este cifra pe care o folosim noi și credem că e o cifră corectă de evaluare a pierderilor. Ideea unui procuror european care să se ocupe de, acest, de această problemă mi se pare una interesantă atunci când se implică Europolul, Eurojustul, există Mm, foarte mulți oameni implicați, pentru că acesta trebuie să apeleze la autoritățile naționale și atunci când se ajunge în instanță într-unul dintre statele membre, iarăși apar foarte multe probleme de natură juridică. Am mai Uh, primit o întrebare legată de micul trafic uh, de frontieră. El există. Sunt oameni care călătoresc între estul și vestul Europei și aduc uh, câteva pachete de țigări, poate cumpără pentru sine. Asta nu este o problemă pentru consumul propriu, dar există organizații criminale care organizează grupuri de 20-30 de persoane care se deplasează în Europa de Est, cumpără fiecare 10 de pachete de țigări și apoi se întorc uneori în aceeași zi, unde, uh, în țările de unde au plecat uh, și acolo sunt plătiți pentru această activitate de cărăușie, practic. Poate colegul meu vrea să continue. Da, uh, să dăm uh, coleg, să dăm uh, cuvântul, spune domnul președinte, și uh, colegului nostru um. Gaier. Domnul Gaier, vă mulțumesc, domnule președinte. Eu am auzit că se trimită țigări prin poștă. Există oameni care trimit uh, prin poștă cartușuri între, întregi de țigări în alte țări uh, și le spun uh, cadou, cadouri. Au existat cazuri în Irlanda, uh, autoritățile irlandeze au uh, confiscat uh, țigări trimise din Germania, care de data asta erau într-adevăr un cadou. Am fost interpelat de persoana care a făcut acel cadou. Dar nu asta vreau să vă spun eu. Vreau să vă întreb următorul lucru. Ca, cum evaluează ex experți nevoile la frontieră. Avem acum programul uh, Hercule, care se bazează pe articolul 325. Acest program va primi o anumită parte de fonduri alocate. Uh, îmi dau seama că nevoile sunt mai mari, dar uh, tocmai asta vreau să vă întreb. Cât de mari sunt ele, într-adevăr? Vreau să aflu ex- o, o, să primesc un răspuns din partea Bulgariei și Lituaniei, asta doar pentru a putea să-mi fac un, o imagine de ansamblu cu privire la costurile totale. Aș vrea să-i rog și pe ceilalți doi experți să uh, răspundă și la această întrebare. Mulțumesc pentru întrebare. Am să încep cu aceasta din urmă cum uh, spuneam și în prezentarea mea, noi utilizăm programul Hercule pentru a finanța achiziționarea încă unui scanner. În prezent avem șase în total, dar mai avem nevoie pentru că avem 8 puncte de trecere a frontierei cu țări terțe și avem un punct uh, de trecere a frontierei pe calea ferată. Aici avem scanere staționare și am mai avea nevoie de încă trei scanere fixe pentru uh, aceste puncte de trecere a frontierei. Sigur că și cele scanerele mobile sunt la fel de importante. Deci, e nevoie de mai multe investiții Și nu trebuie să uităm că fiecare investiție de acest tip în echipament implică investiții și în resurse umane, trebuie plătite salariile alte tipuri de cheltuieli, întreținere a echipamentelor. An de an, aceste cheltuieli se adună Poate că am putea să obținem rezultate mai bune uh, prin cooperarea cu celelalte state membre, așa cum am făcut-o deja cu Estonia, pentru a crește eficiența controlelor. Și acum am să mă refer la întrebarea doamnei Ivanova legată de plățile din partea producătorilor de țigarete, da, primim fonduri din partea marilor companii prin intermediul acordurilor la nivel european. Nu mi-amintesc exact cifrele, însă nu există legislație europeană în legătură cu felul în care ar trebui cheltuiți acești bani. Odată însă ce ei sunt uh, vărsați la bugetul național, trebuie să vă spun că primim uh, finanțare pentru activitatea vămilor în general. Banii nu se pierd, nu sunt cheltuiți în alte scopuri, dar uh, finanțează activitatea vamală, întreținerea uh, echipamentelor, a depozitelor uh, și a celorlalte facilități Aș vrea de asemenea să vorbesc despre coordonare în desfășurarea anchetelor. Din punctul nostru de vedere, există mai multe canale sau instrumente legislative de cooperare a autorităților vamale și de autorităților de punere în aplicare a legii Putem uh, colabora cu Europol, cu Eurojust, putem conlucra direct cu alte state membre și aș putea să vă spun că activitățile comune de supraveghere a frontierelor uh, nu sunt finanțate de la bugetul european. Aceste activități comune organizate de statele membre sunt finanțate cu ajutorul altor instrumente prin intermediul OLAF, iar cele care nu pot fi finanțate de OLAF sunt suportate de statele membre. Deci este nevoie de mai multe fonduri pentru acest tip de activități. Și poate că se poate găsi și un alt temei sau un temei uh, juridic suplimentar pentru găsirea de fonduri pentru aceste activități. Doamna Vladova, doriți uh, și dumneavoastră să luați cuvântul? Desigur. În primul rând, vreau să răspund întrebări legate de necesarul de finanțare la care s-a referit domnul Geller. În legătură cu echipamentele cumpărate de Bulgaria în 2009, au fost finanțate prin acorduri încheiate de comisie cu producătorii de țigarete. Avem un uh, scanner mobil care este folosit pe tot teritoriul țării, acolo unde este nevoie de el. Utilizăm încă două scanere staționare fixe. Dar mai avem uh, puncte de trecere a frontierei care nu sunt protejate avem nevoie de mult mai mult uh, echipamente de acest uh, tip pentru că nu avem doar granițe maritime, există și frontiera pe Dunăre, există și frontiera cu Turcia, care reprezintă un punct uh, important de trafic ilicit. Iar în legătură cu scăderea cantității de țigarete traficate, eu v-am uh, prezentat o cifră care reprezintă doar o jumătate din anul 2011, dacă pentru că această cifră era disponibilă până la sfârșitul lui mai 2011. De fapt, ne confruntăm cu o creștere a traficului ilicit. Deci, oricât am încercat noi să ne ruptăm cu acest fenomen, este practic imposibil pentru că personalul implicat în uh, supravegherea granițelor nu este suficient. Avem nevoie de stagii de pregătire pentru acești oameni și avem nevoie de echipamente. În legătură cu pierdere pentru buget, aș spune așa cum menționam și în prezentarea mea, faptul că traficul ilicit reprezintă o amenințare pentru toate statele membre, faptul că nu se plătesc uh, impozite și accize nu reprezintă o pierdere doar uh, la bugetul național al Bulgariei, ci pentru un bugetul european în sine. Nu am acum o cifră exactă, dar vă rog să țineți uh, cont de acest lucru. Da, sigur, mulțumim foarte mult, spune președintele. Acum vreau să mă asigur că putem încheia audierea, deși mai uh, era și partea a doua pentru care aveam rezervate 45 de minute. Am rămas cu 10 minute acum de aceea am să-i dau cuvântul următorului vorbitor, doctorul Keller și apoi doamnei Hoffman. Da, vielen Dank, Herr Domnule Keller, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Ivanova. Zeit zu sparen. Ich habe... Doamna Ivanova, e greu să fac o, un rezumat al celor pe care vreau să, să le spun astăzi. Voi încerca totuși, însă vă anunț încă de, încă de pe acum că în documentul pe care vi l-am pus la dispoziție și care este inclus în uh, mapa dumneavoastră, am tratat mult mai multe uh, subiecte care sunt foarte, foarte importante. Eu v-am adus uh, aici alte tipuri de cifre. Nu e vorba uh, în uh, statistica mea despre țigările care au fost, au fost confiscate la graniță. Noi, în Germania, avem o colaborare strânsă între autoritățile vamale și autoritățile uh, polițienești care se ocupă de teritoriu uh, intern de, de Germania și uh, colaborarea asta strânsă se reflectă și în statistici, care statistici sunt practic compilate. De ce am uh, optat pentru acest tip de compilare a datelor? Pentru că pe baza acestor date compila, compilate aflăm mai multe cu privire la modul în care evoluează tipul de, acesta de um, comerț ilicit. Am observat din 2009 până în momentul de față că numărul de, de țigări falsificate și uh, traficate crește permanent. Biroul pe care îl reprezint are niște statistici care ne arată cât se poate de clar că Germania este uh, Uh, foarte afectată de acest tip de comerț ilicit și tocmai de aceea ne încercăm să ne rafinăm măsurile de anchetare și de eliminare, de combatere a comerțului ilicit. În ceea ce privește pagubele din Germania, înregistrate în Germania, în ultimii trei ani am înregistrat o pagubă de 419 milioane circa, da? Dar această cifră este una relativă. De ce? Pentru că cifra aceasta conține atât taxele uh, uh, naționale, cât și accizele, cât și paguba înregistrată de bugetul european și această cifră nu, po- nu pot să o defalchez aici în fața dumneavoastră. În Germania, ca și în celelalte state membre, ne confruntăm cu trei tipuri de infracțiuni. Toate aceste infracțiuni sunt de mare actualitate, dar poate că nu sunt uh, la fel de pregnante ca în urmă, în ultimii, sau în urmă cu 5-10 uh, ani. Cea mai veche uh, infracțiune, care nu mai este de mare, mare actualitate, este cea care implică uh, traficarea unor țigă, țigări originale produse de mari producători. Aceste țigări sunt produse de către, de către sau în fabrici autorizate și mai apoi uh, prin poștă sau cu avionul uh, pe toate căile po posibile sunt aduse în Germania. Aceste țigări sunt uh, vândute, practic, și au scopul de a fi vândute în țările în care prețul la țigări este, este mare. Mă refer la Regatul Unit, Germania, etc. Uh, ce ne interesează pe noi în achetele noastre? Ne interesează dacă cumpărătorii țigărilor uh, destinate exporturilor uh, sunt identici, dacă există concordanțe în cadrul distribuției și dacă au fost făcute sau dacă au fost furnizate aceleași produse și în alte state membre ale Uniunii Europene. Și aceasta este maniera în care noi ne arătăm deschiși colaborării cu uh, statele vecine și nu doar. O a doua variantă de infracțiune care la rândul ei nu, nu mai este neapărat de mare actualitate, este infracțiunea care implică vânzarea de țigări falsificate, care însă par a fi țigări originale uh, produse de mari producători de produse tutun. Iată aici uh, două exemple. Unul dintre pachete este original, celălalt este o falsificare. Cu ajutorul uh, echipamentelor tehnice putem cât se poate declar uh, constata care dintre pachete este falsificat și care nu. Dar marea problemă este aceea că producătorii de țigări nu ne, pot, nu ne pot ajuta. De ce? Pentru că aceste țigări sunt falsificate undeva în lume și mai apoi sunt aduse în Germania. Ce ne interesează pe noi în uh, cadrul anchetelor de genul acesta? Uh, ce tip de falsificare Uh, sau cu ce tip de falsificare ne confruntăm. În acest sens uh, cercetăm pachetul. De asemenea, uh, încercăm să aflăm dacă sunt vândute produse falsificate asemănătoare și în alte state uh, membre și încercăm de asemenea să aflăm dacă alte state membre ale Uniunii Europene demarează uh, anchete asupra calităților fizice și chimice ale produselor. Acestea sunt răspunsurile la care, uh, sau întrebările la care încercăm să uh, găsim un uh, răspuns. Și am, uh, am reușit, uh, cel puțin în ceea ce privește aceste două tipuri de infracțiuni, să obținem rezultate solide cu ajutorul OLAV în cazul primei, uh, primului tip de infracțiune și uh, cu ajutorul în mod cu totul și cu totul uimitor al opiniei publice în ceea ce privește combaterea celui de-al doilea tip de infracțiuni. De ce? Pentru că produsele aceste, acestea falsificate uh, nu sunt la fel de bune ca și produsele originale și tocmai de aceea, odată ce se constată falsificarea, uh, opinia publică ne atrage atenția. Dar ne confruntăm și cu a treia variantă de infracțiuni și anume uh, mărcile necunoscute sau acele cheap whites. Ce se întâmplă în cazul acesta? Toate aceste mărci sunt produse undeva în state care nu sunt membre ale Uniunii Europene sau chiar în uh, Uniunea European, uh, Europeană, sunt produse într-o manieră cât se poate de legală și uh, aceste produse sunt uh, impozitate în statul legal, în statul în care sunt uh, produse și mai apoi aceste țigări ajung, uh, ajung pe toate căile posibile în Germania. Iată aici o rută care implică uh, producția în Dubai, uh, încă un exemplu în care producția se realizează în Ucraina, încă un exemplu uh, mai la nord, nord toate aceste uh, țigări produse legale în statele de origine sunt mai apoi aduse în Germania. Deci, iată, acestea sunt cele trei variante de infracțiuni cu care ne confruntăm. Uh, traficul de de uh, țigări originale, mai apoi traficul de produse falsificate și mai apoi acele produse necunoscute, mărci necunoscute. Acum dați-mi voie să vă prezint analiza noastră, rezultatul al analizei noastre. Uh, noi nu avem decât dou- două granițe cu state care nu sunt membre ale Uniunii Europene. De fapt, uh, unul, Elveția, care nu reprezintă neapărat un uh, pericol, și mai avem uh, granița de nord, graniță maritimă. Deci aceste două granițe nu prezintă mar, un grad mare de periculozitate, însă există, din păcate, probleme legate de front, frontierele externe terestre cu celelalte state membre ale Uniunii Europene și pentru a încerca să combatem traficul la aceste frontiere terestre, încercăm să colaborăm prin schimb de informații cu uh, statele uh, care ne sunt uh, vecini vecine. Vedeți aici rutele de trafic. Vedeți că nu neapărat granița de est reprezintă o mare problemă, ci mai degrabă granița de vest sau granița de, de sud cu, cu Austria. De ce se întâmplă lucrurile acesta? Pentru că mm, infractorii folosesc rutele legale de furnizare, de distribuție pentru a-și distribui și uh, transporta propriile lor produse ilicite. Uh, și mai vedeți aici încă un tip de analiză, vedeți puncte roșii, albastre și verzi și aceste puncte ne arată clar că comportamentul infractorilor se schimbă. nu o să mai transportă țigări în camioane, care ar fi mai ușor de controlat, ci, ci adeseori țigările ilicite sunt transportate prin, uh, cu ajutorul autoturismelor sau cu uh, ajutorul trenurilor. Vedeți uh, că autoturismele sunt însemnate cu albastru, vedeți ce recurentă e culoarea pe hartă și vă dați seama că eforturile noastre trebuie să fie cu atât mai mari pentru a stopa toate aceste autoturisme. Acum să trecem la ce ar putea face pe viitor uh, programul Hercule 3. Noi ne-am putea gândi sau am putea opta pentru o creștere a accesului la produsele uh, legale create în Uniunea Europeană și nu doar. Această, această tip, acest uh, tip de întâlnire a cererii prin ofertă ar putea combate primul tip de infracțiune pe care vi l-am menționat. În al doilea rând, ne dorim practic standardizarea unor uh, posibilități de cercetare a caracterelor sau caracteristicilor fizice și chimice ale uh, țigărilor falsificate, crearea unei baze de date care să fie accesate de uh, toate statele membre ar fi o bună idee, asta pentru combaterea celui de-al doilea și celui de-al treilea tip de infracțiune prezentată și în al treilea rând o idee bună ar fi o intensificare a analizei uh, datelor uh, obținute în anchetele preliminare și folosirea acestor uh, informații pentru uh, uh eliminarea, practic, a, într-o manieră bine țintită a tuturor tipurilor de transporturi ilegale. Iar această, această soluție ar fi uh, una pozitivă pentru toate cele trei tipuri de infracțiuni. Și acum, înainte de a încheia, dați-mi voie să vorbesc despre colaborarea uh, între autoritățile, autoritățile penale. Uh, Dați-mi voie să vă spun că cadrul de cooperare și coordonare a acestor tipuri de autorități este excelent. Avem OLAF, care ajută co- la colaborarea sau aprofundarea colaborării interstatale, avem de asemenea Neapol, uh, Napole 2, care ajută practic la sau reprezintă baza colaborării autorităților polițienești, e bine, aceste cadre sunt esențiale, dacă nu le-am avea, ar trebui neapărat să, să fie inventate, dar aceste baze sunt absolut esențiale, deoarece, în primul și în primul rând, fac posibilă crearea unor uh, și accesarea unor baze de date internaționale. Lucrul acesta este foarte important pentru noi, pentru că doar astfel putem uh, aduce la același numitor activitățile uh, noastre ale tuturor autorităților responsabile pentru asigurarea combaterii acestui tip de trafic. Și, de asemenea, Eurojust, Eurojust este încă unul dintre instrumentele europene care sunt puternic folosite de Germania și care uh, uh, au dovedit, uh, s-au dovedit a fi foarte încununate de succes în eforturile noastre împotriva acestui tip de trafic. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, doamnă Ivanova, sper din tot sufletul că am reușit să respect uh, timpul care mi-a fost uh, alocat și sper că propunerile mele vi se par cel puțin interesante. Vă mulțumim, uh, domnule Keller pentru această prezentare care ne-a oferit uh, multe răspunsuri la întrebările neadresate. Acum uh, suntem tare presați de timp. Voi dau doamnei Hoffman uh, câteva minute la dispoziție pentru a ne face câteva, pentru a face câteva remarce și mai apoi încheiem. Vă mulțumesc, uh, domnule președinte, și eu pregătisem o prezentare mai detaliată, dar voi încerca să o scurtez. Uh, voi încerca de asemenea să răspund la întrebările adresate mai devreme de doamna Ivanova. Nu, a fost, uh, nu am fost rău intenționată, îmi cer scuze pentru omisie, omisiune. Voi trece acum la engleză. Yes, uh, I think it was very interesting uh, discussions and uh, informations today, uh, what we got. And, uh... În uh, ceea ce privește programul Hercule 3, nu este total nou ceea ce aducem cu această propunere. Dar vrem să continuăm programul Hercule 2 într-o manieră îmbunătățită. Am auzit multe astăzi despre contrabandă și este adevărat că programul Hercule 3 va fi un, important, un instrument și mai important în combaterea contrabandei decât Hercule 2. Aș dori să menționez și unele documente politice adoptate anul trecut uh, de comisie, uh, planul de acțiune pentru combaterea contrabandei la granița estică și alte asemenea inițiative. Trebuie să subliniez și că Hercule 3 acoperă în totalitate interesele financiare ale Uniunii Europene nu se concentrează doar pe combaterea contrabandei de țigarete. Nu trebuie să rezumăm efectele programului doar uh, în domeniul contrabandei de țigări. Apoi, îmbunătățirile din punctul de vedere al Comisiei. Cred că obiectivele programului sunt mai uh, bine conturate și, de asemenea, în uh, programele de lucru anuale, acestea vor fi concretizate. Se pune accent și pe cooperarea cu statele membre. Vrem ca autoritățile naționale să fie mai bine informate și în ceea ce privește folosirea programului au existat critici de la doamna raportor, dar și de la Curtea de uh, Conturi în ceea ce privește indicatorii de performanță, monitorizarea programului, dar cred că dacă e să comparăm noul program cu cel vechi, există îmbunătățiri în uh, privința indicatorilor de performanță și în uh, programele anuale de lucru se vor include și indicatori. Dar trebuie să luăm în considerare și remarcile noastre în acest domeniu. Un punct esențial al noului program este simplificarea. Există acum uh, o rată maximă de cofinanțare de 80%. Aceasta este rata maximă, 80% de cofinanțare până la 90% în cazuri excepționale. În practică, aceasta înseamnă că rata de cofinanțare în ceea ce privește uh, partea tehnică crește de la 50% la 80%. Credem că este un nivel uh, rațional, rezonabil și aceasta am aflat-o și din discuțiile cu colegii bulgari și lituanieni. În cele din urmă am un comentariu referitor la întrebările și îngrijorările care au fost exprimate mai cu seamă de doamna raportor, doamna Ivanova, dar care au fost exprimate și de reprezentantul Curții de Conturi în ceea ce privește informațiile puse la dispoziție de statele membre. Trebuie să facem distinția între informațiile referitoare la eficiența programului Hercule. Avem uh, material în această privință, nu pot să intru în detalii. Domnul uh, șeful de unitate poate să vă dea mai multe detalii în această privință. Apoi trebuie să facem uh, distinția între acest aspect și cel legat de țările terțe. Și Canada se afla pe listă. Pentru că au fost achiziții publice și o companie canadiană a câștigat o licitație în uh, ceea ce privește crearea unei baze de date pentru combaterea contrabandei. Prin urmare, banii aceia au fost folosiți pentru corpul de negociere, organismul de negociere de la Geneva și astfel apare și Elveția pe listă. Prin urmare, cred că s-a creat o neînțelegere. Apoi trebuie să facem distinția dintre informațiile pe care le divulgă statele în uh, ceea ce privește acordurile secrete. În aceste acorduri se pot uh, menționa finanțări pentru operațiunile secrete de urmărire a contrabandiștilor. Trebuie să asigurăm coordonarea cu statele membre, o vom consolida în, acest, uh, în această comisie specială COCOLAF, și acolo vom discuta mai detaliat punerea în aplicare a programului și rezultatele concrete ale programului în statele membre. Am comentat deja suprapunerea cu posibila suprapunere cu alte programe ale Comisiei și ale direcțiilor generale. În articolul 11 al uh, propunerii este menționată uh, coerența și complementaritatea cu alte programe de la nivelul Uniunii Europene. Împărtășesc și uh, punctul de vedere al raportorului în privința cooperării cu actorii implicați, uh, Frontex, Eurojust. Este necesară această colaborare și pentru a evita suprapunerea. Sunt de acord cu ceea ce a spus domnul Keller despre uh, coordonare și cred că vom putea îmbunătăți coordonarea și în domeniul uh, operațiunilor vamale comune, schimbului de informații și așa mai departe. S-a menționat și proiectul uh, procurorului european. Ați auzit uh, discursul privind starea Uniunii al domnului Barroso săptămâna trecută. El a înaintat această propunere pentru anul viitor. În cele din urmă vreau să vă răspund și um, întrebărilor referitoare la gestionarea uh, programului Hercule de către OLAF ca serviciu al Comisiei. Aceasta este poziția Comisiei, nu a OLAF. Noi am acceptat recomandarea făcută în raportul special al Curții de Conturi din 2005 și recomandare făcută și anul trecut. Eu acum sunt uh, șefa direcției pentru politici în cadrul OLAF. S-a făcut o reorganizare în februarie anul acesta în cadrul OLAF și există o distinție clară între partea de investigație și partea de gestionare a programului. Totul se concentrează aici într-o singură unitate de politici. Și cred că noi, în calitate de uh, organismul de combatere a fraudei, suntem, uh, avem competențele necesare. Vă mulțumesc, domnule președinte, atât am avut de adăugat. Da, mulțumesc. În primul rând vreau să le mulțumesc interpreților pentru că au stat mai mult decât era prevăzut. Acum uh, în ultimele cinci minute aș dori să trag concluziile. Vă mulțumesc, doamnă Hoffman. Știu că este un membru care vrea să adreseze o întrebare către Olaf. Ah. Does anybody else want to take the floor here